Hello everyone. Good afternoon. Bună ziua tuturor! În ceea ce privește ordinea de zi a acestei reuniuni, ținând cont de durata voturilor de mâine dimineață, schimbul de păreri cu tinerii cetățeni, care era prevăzut la 11.30, va începe cândva la ora 11, deci mai devreme. Dacă nu există niciun fel de obiecții, atunci adoptăm ordinea de zi cu această modificare. Am primit o solicitare din partea doamnei Godi de a avansa discuția privind obiecția pe care trebuie de la punctul 8 de astăzi privind acetamipridul, pentru că nu toată lumea va putea fi prezentă mai târziu. Din păcate, nu cred că e posibil să avansăm această discuție. Uh, avem mai multe discuții în această după-amiază, avem și invitați externi care au fost invitați la un timp bine stabilit la reuniunea noastră și anume raportul IPCC. Și cred că în mod normal, nu toată lumea e prezentă pentru asemenea discuție cu, în legătură cu obiecții, cu opozițiile. Chiar dacă mutăm acest punct, nu va fi prezentă comisia. Așa că punctul 8 rămâne acolo unde este. Dacă nu se opune nimeni, mergem mai departe. Vă mulțumesc. Mâine Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană vor găzdui o conferință la nivel înalt, cercetare și inovare în viața de zi cu zi, îmbunătățirea vieții europenilor prin cercetare și inovare, povești de succes. Această conferință va avea loc în hemiciclu, aici în clădirea Parlamentului la Bruxelles. Se va discuta despre progres în medicină până la inginerie la nivel înalt, proiecte de cercetare care au fost finanțate de Uniunea Europeană și joacă un rol important în bunătățirea vieții cetățenilor. Conferința va reprezenta o ocazie pentru a prezenta rezultatele care au fost deja obținute, dar va reprezenta și o oportunitate pentru politicieni să discute despre noi idei pe cercetare și inovare, idei pe care să le discute cu cetățenii, cu părțile interesate și cu reprezentanți de la nivelul instituțiilor, statelor membre, instituțiilor ce centrelor de cercetare. Domnul Tajani și domnul Moetas vor fi co președinții ai, pre- ai uh, evenimentului, unde vor fi discutate subiecte envi importante. Toate informațiile legate de această conferință, cât și pagina de înregistrare, le găsiți pe pagina de internet a Parlamentului. Și, bineînțeles, sunteți cu toții invitați să participați la acest eveniment. Pentru reuniunea de astăzi avem 20 de limbi pentru interpretare și ca de obicei dosarul reuniunii îl regăsiți în format electronic, iar reuniunea noastră este transmisă pe internet. Apoi, recomandările din partea reuniunii coordonatorilor din data de 20 noiembrie. Dacă nu are nimeni obiecții până la sfârșitul reuniunii, vom, le vom adopta. Cât despre ultimele evoluții în negocierile interinstituționale, uh, la produsele de îngrijăminte. la acest dosar. Mă bucură să vă spun că un acord provizoriu a fost atins săptămâna trecută, marți, între instituții. Probabil vă reamintiți, ceea ce rămăsese de rezolvat pe dosar erau limitele pentru cadmiu admise în îngrășători europeni. Aici Envi avea competențe exclusive, rezultatul acordului a fost o limită de cadmiu de 60 de miligrame pe kilogram. În plus, această valoare limită urmează să fie revizuită pentru a fi scăzută în continuare la șapte ani după ce va intra în vigoare regulamentul. Votul pe părțile din acord care sunt sub competență exclusivă ENVI va avea loc în luna ianuarie și văd că doamna Cardin este aici, așa că vreau să o felicit pentru că dumneaei e raportorul nostru pe subiect. Felicitări, doamnă Cardini! Și acum primul raport pe care îl discutăm astăzi e a domnului Belet, punerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Ivo? Mulțumesc, Adina, mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, punerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Acesta este subiectul proiectului de raport, un proiect de raport în care dorim să analizăm și să remediem punctele min, lipsă din implementarea directivei. Încercăm să facem recomandări pentru a îmbunătăți aceste puncte slabe. În primul rând, permiteți-mi să spun că am organizat multe întâlniri cu părțile interesate și acestea apar în notița adăugată la raport. Am invitat și oameni din diferite părți la audieri publice în Parlamentul European. Scopul principal al directivei, așa cum știm cu toții, e să avem un nou cadru pentru accesul cetățenilor la îngrijiri medicale în afară, transfrontalier și să facilităm o cooperare mai apropiată în multe domenii din medicină și îngrijirile de sănătate. În primul rând, vă reamintesc tuturor faptul că e o chestiune complicată din punct de vedere juridic. Pe de o parte avem această directivă, pe de altă parte avem regulamentul din 2004 cu privire la coordonare în asigurările sociale. Aceste două acte legislative sunt strâns legate între ele. Uh, și coordonarea în asigurările sociale se află în curs de evaluare. Acum, mă voi întoarce la acest punct mai spre final. În primul rând, punerea în aplicare a acestei directive. Statele membre au trebuit să transpună directiva în legislația lor națională înainte de sfârșitul anului 2013. Toate statele membre au notificat o transpunere completă a directivei, ceea ce e bine. Principalele puncte din directivă și proiectul de raport au de-a face cu mobilitatea transfrontalieră a pacienților. Deși nivelurile de mobilitate sunt în continuare relativ scăzute în statele membre, deși sunt scăzute pentru anumite grupuri de pacienți, pentru pacienții cu boli rare, pe de-o parte, și pe de cealaltă parte, pentru pacienții care trăiesc la, în apropierea frontierelor când au un serviciu de sănătate care se află peste graniță. Aici lucrurile ar putea să fie mai accesibile pentru asemenea pacienți. Sunt aspecte importante pentru acei pacienți care trăiesc la regiuni de frontieră, în regiuni de frontieră. Obiectivul directivei e de a facilita aceste îngrijiri transfrontaliere. Am luat legătura cu Forumul European al Pacienților. Știm că în multe cazuri există multe bariere logistice și administrative pentru asistența medicală transfrontalieră și ne dorim să le îmbunătățim și să le înlăturăm cât e posibil pe aceste obstacole. Obstacolele cele mai importante care există pentru pacienți au fost identificate, în primul rând, sistemele de rambursare, probleme cu rambursare, cu rambursarea în asistența medicală transfrontalieră, utilizarea preautorizațiilor, E un lucru care e obligatoriu în anumite cazuri, se duce la o situație neclară pentru pacienți, apoi cerințe administrative care sunt împovărătoare în multe dintre cazuri, și apoi, cum vor fi taxați acești pacienți? Trebuie să plătească înainte, după, există sisteme foarte diferite, așa că e un grad înalt de neclaritate care duce la faptul că devine dificil pentru pacienți să se deplaseze peste granițe și, bineînțeles, nu este ceea ce ne dorim. Pentru a putea răspunde la preocupările pacienților, e importantă informarea acestora. Mulțumită acestei directive, există acum o rețea de puncte naționale de contact în toate statele membre. A fost stabilită această rețea, e bine, dar nu se rezolvă astfel toate problemele existente. Ca directiva să aibă succes e important nu doar pentru pacienți, ci și pentru cei din domeniul medical și pentru cei care oferă servicii medicale. E important ca toată lumea să fie bine informată cu privire la directivă pe toate aspectele. E un lucru care încă nu există, din păcate. Există o lipsă clară de cunoștințe și conștientizare în rândul pacienților și, și în, în ceea ce privește aceste restricții administrative financiare și oportunitățile, pe de altă parte, pe care le reprezintă această directivă. Cum spuneam, ne dorim să îmbunătățim întreaga situație. Mulți dintre pacienți nici măcar nu știu că există aceste puncte de control naționale, NCP. Aceasta e prima noastră sarcină atunci, bineînțeles. ce trebuie să se facă atunci când pacienții nu știu ce să facă, când există întârzieri nejustificate, dacă trebuie să depună o plângere, dacă ceva nu merge bine, care e procedura, unde trebuie să depună o asemenea plângere, durata procesului și, cum spuneam, și rambursarea și preautorizarea. Există foarte multe obstacole administrative la care trebuie să le facem față, cu care ne confruntăm, obstacole pe care ne dorim să le eliminăm cât de curând posibil. De aceea dorim să ne concentrăm pe aceste elemente specifice, pe obstacole, pe obstacole pe de-o parte și pe lipsa de informație și lipsa de conștientizare în rândul pacienților. Ne vom concentra pe aceste elemente în raportul nostru. Un aspect important al raportului are de a face și cu existența rețelei europene de referință o rețea existentă între cei care oferă servicii de sănătate. E important mai ales pentru pacienții care suferă de boli rare. Aproximativ 6 până la 8% din cetățenii europeni au de-a face cu asemenea boală rară și în asemenea cazuri, bineînțeles că e importantă cooperarea între cei care oferă asistență medicală în diferitele state membre. Primele 24 de rețele de referință europene au fost stabilite și au ca obiectiv tocmai să abordeze acest domeniu complex al bolilor rare. E bine, bineînțeles, să existe cooperare. Vorbim aici despre tratament specializat, cunoștințe specializate. În cadrul acestor 24 de rețele de referință avem între 900 și 1000 de unități înalt specializate de îngrijiri medicale în mai multe 300 de spitale în Uniunea Europeană. Așa că e important în cadrul acestor acestei directive ca aceste rețele europene de referință să lucreze eficient. E important să le facilităm cooperarea și e important să utilizăm ceea ce ne oferă aceste rețele într-o manieră cât mai eficientă. O observație legată de Brexit ar trebui să ținem cont de faptul că în cadrul acestor rețele de referințe europene cu îngrijiri medicale înalt specializate și sunt implicate aici și spitale din Regatul Unit, aproximativ 40 de asemenea spitale care, din Regatul Unit care sunt implicate și bineînțeles că ne dorim să mai existe cooperare cu ele și în viitor după Brexit. Permiteți-mi, doamnă președinte, stimați colegi, să mai menționez un aspect, e-sănătatea. Știu că acest subiect specific e tratat într-un raport separat, dar totuși este strâns legat de directiva privind asistența medicală transfrontalieră. E-sănătatea devine tot mai proeminentă. Interoperabilitatea datelor pacienților la nivel transfrontalier e importantă și de asemenea să se garanteze un grad înalt de încredere și securitate, astfel încât să existe o continuitate a tratamentelor la nivel transfrontalier. Pentru a maximiza potențialul e-sănătății în Uniunea Europeană, e și obiectivul acestei directive să să ajungem la o maximizare a partajării datelor pacienților la nivel transfrontalier, bineînțeles respectându-se sfera privată a pacienților. Transferabilitatea datelor pacienților transfrontalier, cercetare, schimb în date de cercetare la nivel transfrontalier, mai ales în domeniul bolilor rare. Și apoi, nu în ultimul rând, ne dorim să menționăm în acest proiect de raport și aspectul pe care îl menționam la început, și anume cooperare regională, transfrontalieră. E foarte important pentru această directivă ca oamenii care locuiesc la regiunile de frontieră se află în proximitatea unor asistențe medicale, unei asistențe medicale uh, peste graniță și aici ar fi mai bine din punct de vedere financiar și din alte puncte de vedere. S-ar putea ca această asistență medicală transfrontalieră să fie mai eficientă. Îngrijările oferite în afară ar reprezenta un avantaj față de îngrijirile care ar putea fi oferite în statul membru de reședință. Avem pe de-o parte această directivă și apoi cor, regulamentul din 2004, reglementare în asigurările sociale. Aceste două acte legislative coexistă, directiva pe de-o parte, regulamentul pe de cealaltă. Nu aș spune că se creează confuzie, însă e o situație complexă, nu doar pentru pacienți, ci și pentru cei care oferă asistență medicală. În funcție de cazul cu care avem de-a face ca pacienți sau ca furnizor de servicii medicale, e mai eficient și mai clar să se pună în aplicare fie directiva, fie regulamentul. O situație foarte complexă. Înțeleg că avem și reprezentanța ai comisiei în sală și atunci ne întrebăm, nu e posibil să existe o coordonare mai bună și poate să fie contopite aceste două instrumente juridice astfel încât să nu mai fie situația atât de complexă pentru pacienți și cei care oferă îngrijiri de sănătate. Aceasta e una din preocupările principale. Ca de obicei, sunt deschis la toate observațiile colegilor care sunt interesați de acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule Belet, pentru prezentarea raportului. Trecem la raportorii din umbră. Începe domnul Völken. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport foarte bun și, și eu aștept cu nerăbdare colaborarea noastră. Cred că pot să spun că putem ține cont de interesele pacienților europeni. Acest interes trebuie să fie punctul central al legislației acesteia. Și avem acest obiectiv să asigurăm o îmbunătățire a asistenței medicale la nivel transfrontalier și în același timp să ne asigurăm că există claritate în ceea ce privește rambursarea. Uh, Discutăm deja de mult despre instrumente transfrontaliere în acest domeniu, acestea există, însă vedem în continuare că asistența medicală transfrontalieră nu funcționează fără niciun fel de obstacole. Și aș repeta faptul că Vedem că am avut acest termen de transpunere în 2013 și observăm că au existat proceduri de încălcare care au fost începute astfel încât să convingem statele membre că, treb- că cetățenii europeni au acest drept, au dreptul pe piața internă să meargă să folosească alte servicii dintr-un, de sănătate dintr-un alt stat membru. Mă înspăimântă și faptul că foarte puțini cetățeni europeni știu că pot să meargă la tratament într-un alt stat membru. Uh, și că au și un drept la rambursare. Eurobarometrul ne-a arătat că doar 20% dintre cetățenii europeni au asemenea informații, așa că eu cred că e de datoria noastră să creștem această cifră într-un mod semnificativ. Punctele naționale de contact, despre care discuta și raportorul nostru, acestea au o importanță deosebită, joacă un rol important, însă pot să joace acest rol doar dacă cetățenii știu de existența lor. Așa că e foarte important să putem să le facem cunoscute și să informăm mult mai bine pe oameni, să avem campanii de informare despre acestea. Cred că ar trebui să spunem foarte clar uh, cetățenilor să le punem la dispoziție informații, ce pot să utilizeze la nivel transfrontalier, ce nu, să reușim să facilităm procedura de rambursare. Raportorul ne spunea și de faptul că trăim acum în era digitală și ce aspecte sunt importante aici. Avem legislația e-sănătate și, și aici trebuie să ne folosim de toate posibilitățile existente, astfel încât să ne asigurăm că utilizăm potențialul noilor tehnologii din domeniul sănătății. Eu vin dintr-un stat membru în care rețetele în continuare nu sunt electronice, ci totul funcționează încă pe hârtie, așa că nu pot să vă spun decât că există o mare nevoie spre digitalizare. Apoi, da, există aceste probleme, directiva, regulamentul și, și eu sunt convins că vom reuși să găsim o soluție bună. Aștept cu nerăbdare colaborarea. Încă o dată vă mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc. Doamna Ghiz, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să revin și eu la comentariile făcute de antevorbitorul meu. Aș vrea să plec de la o dată foarte simplă, 230.000 de cereri anul trecut pentru rambursări primite de către statele membre în cursul tratamentelor oferite în alte state membre. Este o cifră pe care am citat-o pentru anul trecut, dar este destul de constantă în ultimii trei ani, așa cum ne arată Comisia. Deci asta înseamnă 0,004% din cheltuielile anuale la nivelul Uniunii pentru Sănătate. Vreau să vă reamintesc că uh, domnul Bele a prezentat acest lucru și toate așteptările uh, colegilor noștri atunci când a trebuit să votăm pentru directiva îngrijirilor de sănătate transfrontaliere în ianuarie 2011, pentru că e vorba aici de libertatea de a alege și de a primi îngrijiri de sănătate în Europa pentru că uneori centrul de sănătate cel mai apropiat sau cel mai potrivit este tocmai de partea cealaltă a frontierei sau pentru că situația unui pacient uh, uh, are nevoie de o îngrijire care nu este disponibilă în centrul său de sănătate. Cerem de asemenea proceduri simplificate pentru a avea mai puțină birocrație și posibilitatea de a face apel în caz de refuz, recunoașterea rețetelor medicale pentru toate statele membre și posibilitatea de a avea o copie a dosarului medical pe care să o poți duce cu tine peste tot în Europa. Iată, deci cadrul legal este de acum 8 ani, este transpus, așa cum ne confirmă Comisia, dar datele statistice nu sunt chiar uh, concludente în acest sens și domnul Beret a reamintit acest lucru. Săptămâna trecută am votat o rezoluție cerând Comisiei să se facă mai mult pentru transformarea digitală a îngrijirilor de sănătate, rezoluția e-health. Obiectivul este acela de a pune din nou pacientul în miezul deciziilor care îl privesc. Iată, deci a trecut un an, avem această scris, avem conținutul directivei și spiritul său. Avem aceste puncte de contact la nivel național, însă mă întreb cine știe într-adevăr de existența lor. Doar 10% din europeni au auzit vorbindu-se de ele și asta ne arată Eurobarometru, deci nu e suficient să avem aceste puncte naționale de contact, trebuie să fie și cunoscute, să aibă mijloacele necesare, să se uh, disemineze informația, să se explice drepturile pacienților într-o limbă pe care să o înțeleagă și așa cum arată și raportul domnului Belet și aceasta se referă și la toate celelalte obstacole, criteriile de rambursare, de exemplu, care sunt divergente între diversele state membre dificultatea de recunoaștere a rețetelor medicale. Situația nu este însă nici prea neagră, pentru că directiva a adus îmbunătățiri considerabile pentru pacienți ne gândim aici la rețeaua europeană de referință, care îi pune în legătură pe specialiștii în domeniul malariei, o chestiune care este foarte importantă pentru noi. Deci, într-un fel, specialiștii din întreaga Europa uh, sunt împreună pentru ca cunoștințele să călătorească și nu pacienții. Iată deci progrese care au fost uh, suscitate și permise cu ajutorul Uniunii Europene, dar care nu sunt uh, realizate la deplinul lor potențial dacă cetățenii nu sunt și informați. De aceea susținem propunerile din raportul colegului nostru pentru ca ele să fie ajustate așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Pedicini. Dar se pare că nu dorește să intervină acum. Cu aceasta încheiem uh, intervenția raportorilor din umbră, alți membri, domnul Peterle. Mulțumesc, doamna președintă. Mă bucur că raportorul a acordat atenție unei chestiuni importante, în special pentru asociațiile pacienților europeni și pentru statele membre și vreau să vă mulțumesc pentru această atitudine în care se includ toate categoriile relevante de actori. După cum uh, știți, am lucrat cu pacienții și știu cum este atunci când uh, medicii spun nu vă mai putem ajuta, poate mai aveți două, trei sau patru luni de viață. Și știu aceste cazuri, le cunosc din uh, propria mea experiență, atunci când uh, există pacienți cu cancer care își prelungesc totuși viața până la câțiva ani pentru că au avut un tratament de succes în alte țări. Iată, deci, uh, un element funcțional în Europa, aș spune. Știți cât de recunoscători putem fi pentru fiecare zi de viață în plus și știm de asemenea că numărul pacienților cu cancer este într-o creștere exponențială. De aceea salut faptul că mobilitatea este în creștere, însă nu mă bucură uh, dinamica pe care am înregistrat-o, uh, pentru că, așa cum spunea domnul Belet, uh, situația nu este satisfăcătoare și nu cred că avem nevoie de mai mare dezbatere politică, ci de mai multă organizare pentru a îmbunătăți situația și pentru a nu repeta aici tot ce s-a spus despre informații, dreptul la informare și așa mai departe. Aș deschide însă un alt capitol și asta nu pentru prima oară. Vreau să vă întreb dacă mobilitatea pacienților a dus și la mobilitatea cunoștințelor medicale, pentru că eu cred că ambiția noastră ar trebui să fie ca această mobilitate a pacienților să ducă și la o mobilitate a cunoștinților, deci să funcționeze această rețea a centrelor de excelență medicală. Și pot să vă spun că mă bucură faptul că rețeaua pentru boli rare a funcționat atât de bine, pentru că nu există un stat membru care să rezolve singur această problemă. O putem face doar la nivelul Uniunii dacă acționăm împreună. Și m-a bucurat în special faptul că raportorul a menționat și zonele de frontieră pentru că știu care sunt problemele acolo. Dacă povara administrativă este prea puternică, dacă oamenii trebuie să facă, să parcurgă o distanță foarte mare pentru a ajunge la centrul lor de referință, în loc să se deplaseze doar la câțiva kilometri de ei, dar în altă țară, la un centru de sănătate bun, Cred că aici nu e nevoie neapărat de politică pentru a interveni, ci doar de bunăvoință și de a ne apropia de cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schreier Perec. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Belet. Am dezbătut deja despre această temă și cu Asociația Pacienților din țările de jos aceste asociații ale pacienților și reprezentanții Parlamentului olandez, precum și reprezentanții Ministerului competent, ne-au arătat că se cunosc foarte bine posibilitățile oferite de îngrijirile transfrontaliere. Pe de altă parte, și regiunile ar putea să se implice mai mult și ar trebui să mergem mai departe. Acesta nu reprezintă decât un prim pas și cred că trebuie să-i facem și pe următorii. Și știm că într-o a doua etapă, persoanele care au anumite boli, de exemplu persoanele cu cancer, trebuie să vedem ce putem face pentru a-i ajuta. Dacă vedem ce s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat cu industria farmaceutică, un lucru care a reieșit și din această conferință și îl vedem și în alte părți, este că până la urmă acționarii sunt cei care hotărăsc cum și în ce se fac investițiile. Deci este o întrebare pe care Parlamentul a trebuit să-și o pună și medicamentele trebuie să fie disponibile, este adevărat, însă se pune și întrebarea ce fac uh, companiile de asigurare sau industria farmaceutică, pentru că de multe ori toate aceste chestiuni se limitează sau deciziile se limitează doar la nivel național, nu se vorbește și la nivelul transnațional. Am discutat la Parlamentul European și despre o altă serie de elemente și cred că ar trebui să ținem cont de tot ceea ce are o natură transfrontalieră. Eu nu sunt nici raportor, nici raportor din umbră, dar știu că sunt probleme, știu că România va prelua președinția în curând și dacă ne gândim la rezistența antibiotic, la antibiotice, trebuie să vedem ce putem face, pentru că unele țări, de exemplu, au implementat anumite măsuri, altele nu. Cred oricum că este important, e important ca banii să creeze și mai mulți bani, dar pe de altă parte e esențial ca fiecare stat membru să aibă o abordare clară. Ne gândim foarte mult la alegeri și la partea politică, însă la fel de important este să spunem și ce face Uniunea Europeană. Și toate acestea sunt chestiuni absolut esențiale, chestiuni care îi afectează direct pe oameni. Și în Europa este esențial ce putem face pentru ei, nu doar pentru tineri, ci și pentru generațiile care se confruntă cu astfel de probleme și care sunt mai în vârstă. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Atunci am să dau cuvântul comisiei. Domnul Ris este prezent astăzi aici, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, domnului Belet și raportorilor din umbră pentru un text excelent și pentru o serie de chestiuni la care ne-am gândit și noi. Aș vrea să prezint aici câteva elemente. În primul rând, după cum știți probabil, Comisia tocmai a finalizat un raport uh, a, care era cerut de către directivă. Am prezentat raportul pe 21 septembrie și în cadrul său am inclus elemente care se reflectă și în raportul dumneavoastră. În primul rând, directiva a clarificat uh, și a garantat drepturile transfrontaliere ale pacienților, aceasta fiind una din principalele îngrijorări care au stat în centrul efortului nostru legislativ, acela de a ne asigura că drepturile cetățenilor, așa cum au fost confirmate de Curtea Europeană de Justiție, erau reglementate de această directivă. deci pentru a ține cont de toate sentințele date de Curtea de Justiție. Mobilitatea pacienților este oarecum în creștere, însă așa cum se arată în raport, dinamica nu este excelentă. Mobilitatea transfrontalieră nu a dus la un impact bugetar foarte mare asupra serviciilor naționale de sănătate, și aici uh, revenim la o dezbatere pe care am avut în cadrul uh, negocierilor pentru această directivă, pentru că a fost un obstacol important acesta al bugetului. Vom continua munca cu statele membre pentru aplicarea directivei și pentru uh, campaniile de conștientizare. Un alt element important prezentat de raportor se referă la legătura între directivă și reglementările privind asigurările sociale. În fiecare an, milioane de europeni au uh, uh, perioade de ședere mai scurtă sau mai lungă în alte state membre și în caz de uh, probleme de sănătate, accesul la îngrijiri este garantat de către regulament. În același timp, directiva se centrează pe îngrijiri, așa cum se arată și în regulament, și aceasta creează confuzii pentru cetățeni. Noi încercăm totuși, alături de alte servicii ale Comisiei, Digi Employment sau Sante, să clarificăm aceste elemente și să ne asigurăm că cunoștințele sunt transmise și la nivel național prin punctele de contact național, deci către cetățeni. Verificarea de transpunere și de conformitate a fost de asemenea realizată de comisie. După cum v-am spus, am avut ...26 de proceduri de încălcare a legislației care au fost declanșate din cauza unei transpuneri incomplete, de exemplu. Însă această primă etapă s-a încheiat și toate aceste proceduri au fost finalizate. Ne aflăm acum în a doua fază, cea de conformitate, pentru a vedea cum s-a implementat directiva în cadrul sistemelor naționale. Bineînțeles că directiva se poate transpune ținând cont de legislația existentă, de drepturile existente în diversele state membre și de Uh, sistemul de organizare național. De aceea încercăm să vedem felul în care această implementare afectează drepturile cetățenilor, nivelul de transparență sau funcționalitatea sistemului în sine. Vorbim de asemenea și de primele probleme de discriminare pentru rambursările transfrontaliere. Pe de altă parte, se pune și problema rambursărilor pentru persoane din alte state și uh, perioadele extinse de tratament pentru care nevoie de autorizare prealabilă sau procedurile administrative prea uh, încărcate pentru a obține autorizarea prealabilă. Comisia a ajuns deja la rezultate tangibile. Multe state membre au luat decizia să schimbe legislațiile naționale în beneficiul pacienților, în urma dialogului pe care l-am avut cu ei. La anul vom continua acest dialog cu statele membre pentru a asigura o transpunere cât mai bună a directivei. Un alt element important din raport este lipsa de conștientizare. După cum v-am spus, aceasta este o problemă persistentă. Tocmai de aceea continuăm eforturile noastre la comisie printr-o serie de activități, seminare, de exemplu, pe care le-am organizat uh, pe 26 octombrie, unde am discutat cu alți actori, cu statele membre sau cu punctele naționale de contact, organizații ale pacienților despre posibilitatea de a informa mai bine pacienții în legătură cu drepturile lor. Aceasta ne-a dat un nou avânt pentru a lucra mai bine cu actorii, pentru a oferi aceste informații și pentru schimbul de informații și mai mult decât atât, compania uh, EU and Me Campaign a activat cetățenii în legătură cu uh, informații despre posibilitatea de a avea uh, tratamente sau uh, îngrijiri pe întreg teritoriul UE. Deci, iată, trebuie să lucrăm în continuare cu punctele naționale de contact și aici pot să spun că ajutăm aceste NCP-uri pentru a îmbunătăți eficiența sistemului pentru a ajuta pacienții și pentru a aplica criteriile din directivă. Tocmai de aceea avem întâlniri în mod regulat cu aceste puncte naționale de contact și pot să vă spun că am ajuns și la niște principii ghid pentru aceste puncte naționale de contact. Aceasta s-a întâmplat în octombrie și asta este în conformitate cu recomandările acestui proiect de raport. Cooperarea transfrontalieră. Acesta este un domeniu extrem de important, în special pentru regiunile învecinate uh, care pot beneficia de pe urma acestui sistem. Însă ne dorim să înțelegem mai bine situația și tocmai de aceea am lansat un studiu care a fost publicat în luna martie, în care se reflectă astfel de cazuri uh, de cooperare și există o listă prezentată, un fel de checklist pentru a iniția și duce la o astfel de cooperare bună. De asemenea, pe 4 decembrie anul acesta avem o altă conferință cu titlul Întărirea cooperării transfrontaliere la nivelul îngrijirilor de sănătate, o conferință organizată de Digi Regio și Digi Sante. Alte instrumente de cooperare ar fi, de exemplu, rețeaua europeană de referință. Noi am găzduit o întâlnire recent cu 500 uh, de actori din, de la toate nivelurile, spitale, pacienți și așa mai departe. S-a discutat despre situația actuală și problemele existente și cum s-ar putea găsi soluții uh, o conferință în acțiune, i-am spus noi. Am avut și 950 de unități reprezentate, unități spitalicești și 25 de state membre. contăm pe participarea uh, multor unități spitalicești în uh, această rețea de referință dorim să extindem acest număr pentru că noi considerăm că rețeaua poate fi dezvoltată și își poate aduce contribuția foarte mult pentru a atinge obiectivele noastre. În ceea ce privește sănătatea digitală, e-health, Comisia a făcut eforturi pentru a transforma îngrijirile de sănătate în acest sens. Am avut și o comunicare care s-a făcut uh, în aprilie 2018. Lucrăm și pe tema rețelei e-health în conformitate cu directiva și încercăm alături de statele membre să definim uh, criterii de guvernanță, standarde și un ghid pentru mai multe schimburi. 22 de state membre care au participat uh, la mecanismul de interconectare a Europei, au participat și la acest prim schimb de informații în ceea ce privește rețe rețetele digitale. În concluzie, pot să vă spun că aceasta este o parte importantă a muncii noastre și din partea Comisiei vom încerca în continuare ca informația să ajungă la cetățeni și așa cum s-a spus deja aici, e important și ca cunoștințele să călătorească și pacienții să beneficieze de pe urma acestei mobilități. Mulțumesc! Mulțumesc! Și am să-i dau acum cuvântul domnului Belet pentru a trage concluziile. Vă rog. Thanks, uh, Chairwoman, and thanks to you all. Uh, Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor. Uh, dacă sunteți de acord, aș face un rezumat. Aș putea spune că există o platformă pe care o împărtășim cu toții, și anume prioritățile de care trebuie să ne ocupăm. Lipsa de conștientizare și misiunea noastră va fi să sporim cunoștințele nu numai despre felul în care punctele de contact naționale activează, ci și să spărim cunoștințele că acestea există. Deci o conștientizare de plină care să treacă de la 10%, așa cum s-a spus adinaur, să ajungem până la 90%, adică toată lumea în Uniunea Europeană să-și cunoască drepturile și să știe că există un astfel de ghișeu unic în care se poate găsi informația referitoare și la rambursări și la compensații financiare, eventuale întârzieri și așa mai departe. Evident, o importanță deosebită acordată capitolului uh, e-sănătate, e-health, așa cum spunea doamna Riz. O contribuție importantă. Putem discuta nu putem discuta despre sănătate transfrontalieră dacă nu ținem seama și de schimbările și evoluția, chiar evoluția care uh, apare în momentul de față. Și ambiția noastră ar trebui să fie următoarea, mobilitatea pacienților să ducă și la mobilitatea cunoștințelor, a competențelor. Și în acest sens ar trebui să promovăm și să ușurăm această mobilitate. ne-am pus de acord asupra cât de important este acest lucru și domnul uh, Ris din partea comisiei a menționat studiul comisiei referitor la anumite situații specifice și e, a, cazuri specifice de îngrijiri de sănătate transfrontaliere. Acestea sunt importante. Când vorbim despre rețetele electronice, în acest context e clar că sunt deosebit de importante pentru regiunile uh, care se află aproape de frontiere. Și m-aș referi și la ce spunea colegul Walker, și anume lipsa de conștientizare, faptul că nu se cunosc exact regulile de rambursare. De multe ori lumea nu știe, nu uh, știe exact cum anume anumite uh, îngrijiri pot uh, să beneficieze de rambursare și atunci nu există mobilitatea aferentă. Și Colega Schreier s-a referit la faptul că, într-adevăr, avem nevoie de o monitorizare. În momentul în care raportul va fi adoptat, e nevoie de o monitorizare, pentru că uh, sfera de acoperire, amploarea acestor provocări este mult mai mare decât uh, aspectele la care ne-am referit și anume disponibilitatea anumitor îngrijiri, uh, faptul că acestea pot fi găsite la nivel transfrontalier, toate aceste elemente trebuie să fie preluate și să ținem seama evident și de faptul că urmează următoarele alegeri europene și că înainte de toate Sănătatea este o provocare majoră în care putem într-adevăr să demonstrăm că există o plusvaloare europeană uh, a modelului european bazat pe cooperare, mai ales în regiunile transfrontaliere. Și a, da, e adevărat, e, e, cele trei cuvinte menționate de reprezentantul comisiei, să împărtășim, să îngrijim și, evident, să vindecăm. E vorba de mobilitatea pacienților, e vorba de mobilitatea cunoștințelor, toate aceste lucruri sunt strâns legate și acesta trebuie să fie obiectivul nostru, așa că așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră fructuoasă cu toți ceilalți aportori din umbră și vom reveni ulterior, evident, uh, de îndată ce se va termina termenul limită pentru depunerea amendamente, atunci vom uh, analiza aceste amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă amintesc tuturor că data limita pentru a depune amendamente 4 decembrie la ora 11, votăm în ENVI în ianuarie, pe 21-22 ianuarie. Mulțumesc următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă um, regulamentul de modificare a PAC. E un raport al uh, domnului Herbert Dorfman. Dar va fi înlocuit astăzi de domn Gardini. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să vă împărtășesc faptul că colegul nostru, domnul Dorfman, își cere scuze. Nu poate fi prezent la această ședință și regretă nespus acest lucru și m-a rugat pe mine să prezint pe scurt proiectul său de aviz. E vorba despre un text pentru Comisia pentru Agricultură care se referă la o propunere de regulament pentru a modifica organizația comună a piețelor agricole. Și, în acest sens, acesta este textul pe care vreau să vi-l uh, comunic în numele domnului Dorfman. E vorba de teme care țin de competențele comisiei noastre, și anume ENVI. Mai întâi trei aspecte. Propunerea comisiei introduce din nou posibilitatea de a cultiva vitis vitis la brusca și de a introduce noi varietăți hibride. Bun, fiind vorba acum de aceste noi varietăți de viță de vie hibride, colegul nostru este de acord cu propunerea comisiei referitor la aceste uh, plante hibride. Colegul Dorfman limitează utilizarea vechilor varietăți în beneficiul acestei vitis la brusca, ceea ce oferă statelor membre posibilitatea de a autoriza aceste noi varietăți doar cu condiția să fi fost antecedente, fără o sporire a suprafețelor cultivate cu viță de vie propunerea Comisiei este considerată de potrivită în ceea ce privește aceste noi specii de viță de vie și pentru speciile, varietățile mai vechi ar trebui să oferim statelor membre posibilitatea de a le autoriza doar dacă există antecedente de natură istorică și dacă se menține exact aceeași suprafață în care uh, vița de vie va fi cultivată. În al doilea rând, referitor la etichetare, colegul Dorfman, în conformitate cu regulamentul 1069 din 2011, să uh, cere sectorului uh, viticol să menționeze valoarea energetică a vinului pe etichetă. În al treilea rând, raportorul este de acord cu Comisia Europeană în ceea ce privește introducerea unor vinuri fără alcool sau în parte fără alcool, dar cu condiția ca acestea să nu fie vinuri cu indicație geografice. Cu indicații geografice. Domnul raportor e de părere că, da, putem fi de acord cu uh, aceste vinuri fără alcool, uh, cu mențiunea acestei tării în alcool. Pentru că aceste vinuri ar putea să creeze noi oportunități pentru vinurile europene, pentru export. Iată deci punctele principale. Și în concluzie, Colegul Dorfman mă rogă să vă transmit că rămâne la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumesc anticipat pentru orice contribuții pe care le-ați avea. Mulțumesc! Nu neapărat toți raportorii din umbră sunt de față, dar sunt și înlocuitori, așa că din partea socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Vocman. Mulțumesc. În mod normal, domnul Caputo este raportor din umbră, dar nu poate fi prezent, așa că am să citesc eu declarația numele lui. Propunerea comisiei este foarte extinsă în ceea ce privește uh, um, orientările referitoare la organizațiile comune de piețe agricole E vorba despre vinuri și produse aromatizate în regiunile cele mai îndepărtate și pe teritoriile insulare. Evident, în acest sens, competența comisiei noastre este limitată, de aceea domnul Caputo dorește să ne concentrăm pe subiecte strict de competența noastră. Când vorbim despre etichetarea nutrițională, domnul Caputo este de acord să se introducă această informație referitor la calorii și ingredientele uh, din vinuri. Consumatorii au dreptul să știe cât de multe calorii uh, vor uh, bea în momentul în care beau acel vin. viticultorii sunt gata să facă aceste eforturi de etichetare pe sticlele de vin și, evident, instituțiile europene trebuie să însoțească această dorință din partea lor. În același timp, domnul Caputo e de părere că trebuie să ținem seama și de impactul economic al acestor măsuri asupra întreprinderilor mici și mijlocii care de fapt reprezintă coloana vertebrală a pieței unice europene. De aceea trebuie să putem fi în măsură să uh, punem aceste ingrediente fie pe etichetă, fie în formă electronică. Domnul Caputo este de acord cu propunerea comisiei și anume să avem o discuție referitoare la varietățile hibride, uh, cu excepția indicațiilor geografice. Cu toate acestea, nu este de acord cu ideea să se introducă acele șase varietăți care sunt interzise și în anumite state membre. Otelo, Noa, Clinton, Habamor, Isabel și Jack. Pentru că aceste varietăți nu reprezintă niciun fel de importanță organoleptică pentru că Și mai mult decât atât, acestea au fost uh, interzise încă din 1930, având în vedere că au un conținut de metanol foarte ridicat, ceea ce e periculos pentru consumator. De aceea, domnul Caputo e de părere că niște analize științifice aprofundate sunt mai întâi necesare pentru a putea integra la vitis la brusca. În ceea ce privește propunerea Comisiei referitor la sectorul viticol, nu e de acord cu privire la modificarea definițiilor în ceea ce privește indicațiile de origine. Ceea ce a propus Comisia s-ar putea să submineze factorul uman. Uh, și acest lucru nu este nici aliniat cu acordurile noastre în cadrul OMC pe produse etilice. Și mai, ca să nu mai menționăm nici uh, chestiunile legate de uh, drepturi de autor. Și în final, domnul Caputo, spre deosebire de domnul raportor Dorfman, consideră că vinurile fără alcool nu pot beneficia de același regim pentru că lor li se aplică un regulament diferit. Lipsa de alcool din aceste vinuri trebuie să fie compensată de anumite arome Uh, artificiale care se introduc în întregul proces industrial și acestea pot fi acceptate doar pentru anumite produse agricole, dar nu și industriale. De aceea, domnul Caputo consideră că este foarte important să ținem seama de solicitările consumatorilor și anume transparență, să ținem seama de îngrijorările lor. Și în final, dar nu în cele din urmă, vrea să punem accentul și pe chestiunile de mediu. Uh, ar încuraja viticultorii să trateze vița de vie cu anumite tipuri de produse și domnul Caputo propune să extindem acest lucru și înspre produsele de compostare și metanizare care ar putea avea un efect pozitiv asupra mediului. Spre exemplu, energia care se desprinde din procesul de medicalizare ar putea fi reintrodusă în rețea. Și domnul Caputo va înainta amendamente referitor la toate aceste puncte. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Now, Madame Mulțumesc și acum, doamna Iatenmachi. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi aș dori să vă spun că sunt destul de mulțumită de propunerea comisiei în felul în care Comisia a propus să reorganizăm regulamentul. Această metodă o putem susține în principiu. Vreau să mulțumesc raportorului și care cerea o etichetare suplimentară pentru vinuri, spre exemplu. Și ca și oratorii precedenți, eu cred că, da, e bine să știe consumatorii care este valoarea energetică a celor produse. Regulamentul acesta, acum nu știu dacă e cel mai bun loc Uh, etichetarea e cu totul un alt subiect. Însă, în orice caz, intenția noastră politică este una foarte clară. Acum, în ceea ce privește etichetarea. Evident, înțeleg faptul că E un subiect sensibil în ceea ce privește produsele de, de, cu anumită origine, dar eu cred că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și să permitem agriculturii să se adapteze la schimbările climatice și să utilizeze diferite varietăți de viță de vie. La urma urmei, chiar dacă raportorul acum nu e de față, aș dori totuși să obțin mai multe explicații de ce dorește să modifice propunerea referitoare la varietăți. Pentru că, sincer, încă nu am înțeles pe deplin aceste restricții. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Hausling now. Mulțumesc și acum domnul Hausling. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că aici avem de a face cu domeniul cel mai spectacular din uh, reforma PAC. Da, sunt lucruri care afectează și mediul, aici vorbim însă de organizarea comună a piețelor. Eu aș putea să sprijin propunerea comisiei. Amandamentele depuse de domnul Dorfman ne întrebăm de ce trebuie să facem aceste restricționări între soiurile vechi, soiurile noi, dacă mai există și alte sort, eh, sortimente care pot fi permise, mai trebuie să discutăm. Nu știu dacă e o propunere atât de bună. E un lucru pe care l-a spus Eric Andriu și la Agri despre vinul dezalcoolizat și cum poate fi acesta încadrat aici. Cred că și la acest punct vinurile dezalcoolizate e nevoie de discuție. Cât despre etichetare, mai multă etichetare, mai multe informații e bine, însă va trebui să vedem până la urmă ca informațiile să poată fi lizibile. Și apoi, ce mai discutăm în această organizare comună a piețelor? Ar trebui să introducem și piața lactatelor. Avem aici o propunere numai despre, numai despre vin, interesantă. Poate fi controversată această discuție în, în anumite regiuni, însă nu a fost uh, discutat acest uh, domeniu al pieței lactatelor și ce se întâmplă pe piața internă. Dacă ne dorim să consolidăm poziția ce producătorilor de lapte, trebuie să ne gândim la întregul lanț de aprovizionare și să vedem ce putem să facem pentru ei. Vom face o propunere în acest sens și vom depune și amendamente mâine care vor merge în acest sens. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, now other members wishing... Mulțumesc! Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină pe acest punct. Dacă nu, atunci am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Sever. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc și raportorului pentru contribuțiile la această dezbatere în ceea ce privește modificarea regulamentului care modifică organizarea uh, piețelor agricole comune și aș dori să fac și eu câteva comentarii pe subiectele abordate de raportor care se referă la capitolul referitor la vinuri. Observ faptul că raportorul e mai degrabă prudent în ceea ce privește continuarea anumitor interdicții pentru anumite varietăți, sau anumite soiuri, mai ales când e vorba de vitis la brusca care el are o poziție mai puțin ambițioasă decât cea a Comisiei. Dar, evident, preia pe deplin poziția Comisiei când e vorba de varietățile interzise. Comisia este de uh, părere că o politică de lungă durată, coerentă față de vitis vinifera, uh, e, nu e justificată din punct de vedere al sănătății, al mediului, din punct de vedere economic, lucru care a fost de altfel menționat de anumiți deputați astăzi. În momentul de față, există suficiente dovezi științifice care ne permit să spulberăm orice îndoieli care ar fi stat la baza unor astfel de interdicții și acele dovești științifice pleacă de la ideea că e vorba de varietăți mult mai rezistente față de mediu și pot duce la o reducere a utilizării de pesticide cu aproape 8% comparativ cu celelalte varietăți. Știu că raportorul în momentul în care discutăm despre vinuri fără alcool, ar putea beneficia de același tip de regim. Comisia e de părere că propunerea sa e foarte bine adaptată față de piața vinurilor, nu numai de astăzi, ci și de mâine, care va fi o piață din ce în ce mai globalizată și mai competitivă. Deci este de datoria legiuitorului european să ofere viticultorilor toate instrumentele posibile care să le permită să-și mențină competitivitatea și în același timp să protejăm consumatorul prin uh, oferirea unor etichete corecte pentru această nouă categorie de produse. Știu că raportorul s-a referit și la o altă provocare uh, pe chestiuni anumite, uh, anumite chestiuni sensibile, uh, și anume etichetare și lista ingredientelor, dar nu s-a referit la alte aspecte. Toată lumea știe faptul că în iunie 2018 Comisia, în decizia sa, nu s-a referit la niciun astfel de element în detaliu, Însă asta nu e pentru că acele componente, ingrediente nu sunt importante, ci din potrivă. Tocmai pentru că în momentul în care Comisia și-a adoptat propunerea, mai exista încă un proces în curs declanșat de raportul din 2017 în ceea ce privește etichetarea listei de ingredienți pentru toate băuturile alcoolice și atunci am avut o propunere de autoreglementare uh, de comun acord cu industria aferentă și în continuare Comisia încă evaluează. Noi știm la Comisie că există o dorință puternică din partea sectorului industrial uh, vinicol pentru a avea un set de reguli aplicabile vinurilor și salutăm acest curaj această poziție curajoasă după ani, dacă nu chiar de decenii, de rezistență și opunere față de o transparență sporită în materie de etichetare. Deci, per total, putem spune că noi, Comisia Europeană, așteptăm propunerile din partea acestui sector sau propunerile din partea Parlamentului sau ale Consiliului pe acest subiect și, în același timp, dorim să amintim că, dincolo de instrumentul juridic pe care îl vom utiliza, este important să ne atingem un dublu obiectiv și anume, mai întâi, să asigurăm o protecție a consumatorului foarte ridicată și, pe de altă parte, să avem o funcționare corectă a pieței interne. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mrs. Gardini, you wanna... Mulțumesc foarte mult și acum doamna Gardini, în locul domnului raportor. Doriți să interveniți la încheiere? Vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Evident, am să împărtășesc aceste comentarii colegului nostru, domnul raportor Dorfman, și vom continua munca pe acest dosar. Mulțumesc! Thank you very much to all. Mulțumim foarte mult tuturor celor care au participat la discuție. Termenul pentru amendamente 29 noiembrie și votăm în Envi în 29 ianuarie.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 și acum, stimați colegi, e o plăcere să-l avem alături de noi pe profesor Hans Pörtner, care ne va prezenta raportul special IPCC Încălzire globală 1,5 grade. Domnul profesor Pörtner a fost ales co-președinte al grupului de lucru 2 IPCC în anul 2015. Acest grup de lucru se axează pe riscul și impactul schimbărilor climatice, identifică vulnerabilități realitățile de natură socioeconomică și asupra sistemelor naturale la schimbările climatice și consecințele acestora. De asemenea, se identifică felurile în care oamenii se pot adapta la încălzirea globală. Profesor, profesorul Pörner are o experiență îndelungată în activitățile IPCC, a făcut parte din al cincelea raport de evaluare care a fost finalizat în 2014, cel care a reprezentat baza negocierilor pentru COP21 la Paris sub acordul de la Paris, care a fost adoptat în decembrie 2015, 109, 196 de state au hotărât să acționeze împreună să oprească creșterea temperaturilor sub uh, 2 grade Celsius față de, nivelul, față de nivelul industrial și, de asemenea, o limitare la 1,5 grade. Ca parte a deciziei de a adopta acest acord, guvernele au invitat IPCC să pregătească un raport special în anul 2018, un raport cu privire la consecințele încălzirii globale cu 1,5 grade peste nivelurile preindustriale și emisiile de gaze cu efect de seră. Acest raport a fost finalizat în octombrie 2018 și acesta a intrat în uh, dialogul pe care l-au purtat mem- părțile implicate. Cu siguranță membrii comisiei noastre vor avea multe întrebări. Din nou avem plăcerea de a-l avea pe domnul profesor Pörner alături de noi, căruia îi dau cuvântul pentru prezentarea sa. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această șansă de a mă afla astăzi aici și pentru faptul că vă pot vorbi despre acest raport special încălzire globală 1,5 grade Celsius. O voi face din perspectiva impactului pe care dorim să-l evităm, cum, de ce e mai bine să țintim 1,5 grade și nu 2 grade? Cons- impactul e cel la care ne-am gândit atunci când ne gândeam la care ar trebui să fie ambiția noastră în ceea ce privește atenuarea și adaptarea. Acest raport special uh, vine la solicitarea care ne-a fost făcută. Am analizat aici și scenariul cu 2 grade Celsius și am făcut o comparație între 1,5 grade, 2 grade încălzire. Să vedem dacă putem spune care ar fi diferențele în impact, diferențele în eforturi. Exercițiul a fost unul foarte bun pentru că astfel încât astfel s-a pus în perspectivă și acordul de la Paris. Putem să spunem încă de pe acum că impactul de o încălzire de 1,5 grade Celsius ar duce la o, o climă mai puțin extremă și de asemenea se include aici și căldura extremă sau ploile. Uh, Până în 2100 putem să spunem că nivelul de creștere a mărilor va fi ceva mai scăzut, un număr mai scăzut decât, față, decât dacă ar exista o, o creștere cu 2 grade, undeva la 10 cm, un nivel al mărilor mai scăzut. Și să nu uităm că s-ar putea să crească acest nivel al mărilor și după 2100 și totul crește în funcție de ceea ce se va întâmpla. Există care sunt oamenii expuși la nivel, creșterea nivelului mărilor, 10 milioane de oameni, conform studiilor noastre, și vor exista mai puține ecosisteme costale expuse, costiere expuse unde ne dorim să ajungem, 1,5 în comparație cu 2. Există și alte sectoare care contribuie. Există un impact mai scăzut asupra biodiversității și speciilor și ce important există reduceri mai mici în recolte, în recolte cum ar fi orezul, grâul și așa mai departe. Și există o diferență și în ceea ce privește aprovizionarea cu apă cu 50% mai puțin oameni expuși la o încălzire de 1,5 față de 2 și mai puțină lipsă de apă și pentru ecosisteme. Să vedem acum cum arată biodiversitatea ne axăm de obicei pe spațiul terestru, dar acum vedeți în imagini studii marine care analizează același lucru și vedem aici care sunt efectele. Vedem aici o comparație între 2 grade 4 grade, adică trecem de raportul special pe care l-am efectuat. Zona gri pe care o vedeți e cea pentru 2 grade, apoi extinderea la 4 grade, vedem o pierdere de biodiversitate la latitudini scăzute. Intervin aici sisteme sensibile, cum ar fi recifurile de coral din apele calde. Nu intervin doar acest tip de regiuni, ci și vedem că Marea Nordului va fi și ea afectată. Și încălzirea și viteza se resimt aici. Continuăm comparația noastră 1,5 versus 2. Putem să spunem că ar exista un risc mai scăzut pentru pescuit și pentru oamenii care depind de pescuit, pentru că la altitudinile mai joase există mulți oameni care depind de pescuitul tradițional mai, mult, mai multe sute de milioane de oameni vor fi mai puțin expuse riscurilor presupuse de, de sărăcie până în 2050. Încă o diferență importantă între această încălzire de 1,5 față de 2 grade. Intervin aici și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, despre care voi discuta puțin mai târziu la 1,5 în comparație cu 2 și începând încă de pe acum, vedem că există un risc disproporționat pentru regiunea arctică, pentru micile insule și țările cele mai puțin dezvoltate. la 1,5 în comparație cu 2, există un risc mai scăzut pentru sănătate, pentru asigurarea cu alimente, cu apă, securitate umană și creștere economică. La 1,5 avem mai multe opțiuni de adaptare care ne sunt la îndemână astfel încât să reducem riscurile climatice. Să Vedem acum impactul. Am subliniat impactul în funcție de riscuri. Am utilizat culori diferite pentru a analiza și evalua riscurile și puteți să vedeți la dreapta jos cum am definit aceste culori, de la risc nedetectabil, moderat cu galben, ridicat cu roșu și foarte ridicat apoi cu roșu mai închis. Pentru fiecare aceste categorii de risc există și motive în spate, se explică la ce ne așteptăm să se întâmple în asemenea circumstanțe. Aici puteți să vedeți sectoare integrate, preocupări care au fost deja incluse în alte rapoarte de examinare. Dar acum ne bazăm pe noi informații pe care le avem cu privire la impact. Avem sisteme unice amenințate, sistemele arctice, recifurile de corali și mai includem și categorii din biodiversitate. Și din nou, acea comparație între 1,5 și 2 și puteți să vedeți că în, anum- în anumite cazuri ne aflăm deja la nivelul de risc ridicat pentru 1,5 grade. De- da, dar riscul crește și mai mult la 2 grade, mai ales pentru sistemele unice amenințate. Apoi mai avem fenomene meteo extreme. Știm cu toții că există consecințe negative în creștere care sunt legate de asemenea fenomene meteo extreme, inundații, uh, și de acestea trebuie să, va trebui să se țină cont tot mai mult. Și apoi mai avem evenimente unice la scară largă. Ne gândim aici, de exemplu, la topirea calotelor de gheață, ce se întâmplă, cum crește nivelul mării. Există un grad mare de nesiguranță și și aici există un risc în creștere cu cât permitem temperaturii să crească. Un alt exemplu impactul asupra gheții arctice. Și aici o comparație între 1,5 și 2 grade. Din nou, la 1,5 grade am putea să menținem o parte din această gheață din regiunea arctică intactă, dar dacă se încălzește spre 2 grade, atunci lucrurile arată cu totul altfel. Sunt afectate nu doar ecosistemele. Vedeți și o specie care apare în această imagine, însă suntem afectați și noi, mai ales cei din emisfera nordică. O zonă arctică mai, mai, încă, mai caldă înseamnă consecințe în, emis, în emisfera noastră nordică. Sunt observații pe care le-am putut face doar recent și vedem că există aceste diferențe de temperatură pe care le constatăm acum. Să trecem la evaluarea riscului. Aici putem să vedem care e impactul asupra coralilor Vedem că aceștia pot să ajungă să dispară în anumite locuri din cauza schimbărilor climatice în combinație cu alți factori. Deja ne aflăm la un, într-o zonă de risc ridicată și foarte ridicată și vom pierde suprafețe mari din aceste recifuri de corali. Între, între Între 7 și 9% se vor pierde în acest scenariu și act alte activități legate de aceștia sunt de asemenea puse în pericol. Dacă nu Apare din nou regiunea arctică, pe care am văzut-o și în imaginea de dinainte, unde avem o tranziție a riscului de la înalt la foarte înalt pentru 1,52 din nou. Vedem inundații pe coastă și aici riscul crește odată ce crește nivelul mărilor și apoi ar trebui să vorbim și despre mortalitatea legată de căldură. Un lucru pe care îl observăm în populația umană în multe locuri din lume și Europa nu reprezintă o excepție. Sunt incluși aici nu doar oamenii, unde riscul deja crește de la risc moderat la crescut între 1,5 și 2 și ajungem și mai sus în scenariul cu 2 grade, dar și alte mamifere sunt afectate și acestea vor fi afectate de căldură pentru că funcționează la fel în ceea ce privește reglarea temperaturii cum funcționăm și noi daunele sunt mai scăzute dacă ne limităm la o creștere cu 1,5 grade. Să vedem ce se va întâmpla cu cor- recifurile de, cola- de coral din apele calde, ce am observat la ultimul nostru raport deja. Uh, Aici veți vedea cum se trece de la un coral sănătos care, pe care îl vedeți în partea stângă, vedeți algele care trăiesc acolo și le oferă energie coralilor, apoi în partea centrală puteți să vedeți cum nu mai există acele alge pentru că apa e prea caldă pentru ele. Dacă această perioadă de încălzire în apele marine e scăzută, Coralii pot să își revină și să aibă din nou alge, dar dacă încălzirea durează prea mult, coralul va muri. Și totul se va deșertifica acolo. Iată ce se întâmplă, ce ne așteaptă, de aceea trebuie să ne gândim cum putem să minimizăm daunele cât de mult posibil. Dacă ne-am uitat la o imagine din spațiu, atunci din 2016 putem să vedem că acest risc e în creștere, riscul la care sunt expuse, riscurile la care sunt, expuși, reci, sunt expuse recifurile de corali. Există un risc de a pierde 90% din recifuri în lumea cu 1,5 grade mai cald, așa că e timpul să acționăm. În raport am subliniat căile prin care putem ajunge la îmbunătățirea situației, să avem această încălzire de 1,5 grade și pe care, încălzire pe care să o menținem, fără mari depășiri. În scenariul cel mai ambițios îl vedeți în stânga sus, iar cel mai puțin ambițios jos-dreapta. Există diferențe foarte mari între aceste două scenarii diferite. Nu prea există deloc zonă galbenă în cele două de sus. Zona galbenă are de a face cu un proces în care se utilizează bioenergia și stocarea carbonului, astfel încât să fie îndepărtat dioxidul de carbon excesiv din atmosferă. Acest proces, BEX, înseamnă riscuri pentru ecosisteme, biodiversitate și siguranță alimentară pentru oameni. Există o competiție crescută cu agricultura, cu producerea de alimente pentru oameni. Cu cât suntem mai puțin ambiți- ambițioși în reducerea emisiilor, cu atât depinde mai mult de tehnologii cum sunt BECS. Apoi sectorul silvic, sectoarele agricole, ar fi suficiente dacă suntem destul de ambițioși să ajungem într-un viitor în care putem limita încălzirea la 1,5 grade. Această diferență de la BEX e una cheie. Dacă așteptăm și nu întreprindem acțiuni ambițioase de pe acum, cu atât vom fi mai dependenți de aceste tehnologii. O Reducerea ambițioasă a emisiilor ar duce la o minimizare a nevoii de a elimina dioxidul de carbon și ar duce la beneficii pentru viața umană, pentru ecosisteme, ar exista beneficii și pentru conservarea biodiversității și ar exista o competiție redusă pentru terenuri și ar fi crescută securitatea alimentară pentru oameni. Și nu în ultimul rând, ar trebui să ne gândim în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă din Națiunile Unite la toate următoarele. Am putea trage o concluzie din raportul cu 1,5. Dacă menținem încălzirea globală la 1,5 grade, atunci vom putea ajunge mai ușor ușor la ODD-uri. Și există și o analiză detaliată pe care o regăsiți în raport, o analiză făcută pe diferitele sectoare, în funcție de aprovizionarea cu energie, cererea de energie, utilizarea terenurilor, cu albastru puteți vedea acțiunile de atenuare, unde pot să existe sinergii care să ducă la beneficii pentru atingerea ODD-urilor. și se pot vedea aici beneficii crescute dacă țintim 1,5 și nu 2 grade. Pe timpul prezentării ați putut deja să constatați că 1,5 nu e o variantă perfectă, e un compromis între ceea ce se poate face și ceea ce pare realizabil. Însă există și anume puncte importante la care trebuie să ne gândim. De exemplu, încă nu avem destule informații legate de zonele polare și care ar fi consecințele pentru nivelul global al mărilor. Ne bazăm tot mai mult pe cercetările care se fac acum. Pe moment s-ar putea să existe un punct de răscruce undeva la între 1,5 și 2 grade care să ducă la o creștere foarte mare în creșterea nivelului mărilor. S-ar putea să fie o creștere de câțiva metri, dacă nu chiar 12 metri, dacă lumea noastră se încălzește și mai mult. Așa că ne îndreptăm spre riscuri crescute, chiar dacă reușim să menținem încălzirea globală la 1,5. La ultima perioadă interglaciară, acum 125.000 de ani, temperatura globală era asemănătoare cu acest scenariu și a exi- nivelul mărilor era mai crescut cu 5-9 metri, așa că va crește acest nivel și după 2100 și nu suntem siguri care va fi nivelul la care se va ajunge până la urmă. În atmosferă, ultima oară când aveam aceeași cantitate de dioxid de carbon, s-a mai întâmplat acum 3-4 milioane de ani. În acea perioadă, nivelul mărurilor era cu 7 metri mai crescut decât astăzi. Gheața acumulată la Antarctic, în, în, Arctic, în zona arctică și antarctică ar putea să ducă la aceste creșteri. Acordul de la Paris ne arată că e nevoie de acțiune urgentă. Trebuie să ne grăbim dacă dorim să ajungem la acest obiectiv de 1,5 grade. Însă există și o adevărată inerție la nivelul societății, o paralizie politică și adevărată inacțiune. Și se pare că răspunsul este comun în mai multe părți. Am ajuns la mai multe concluzii pe baza raportului nostru din punctul de vedere al fezabilității putem spune că, în conformitate cu legile fizicii și ale chimiei, e posibil să ne încălzim până la 1,5 grade. Răspunsul este afirmativ. Avem și tehnologiile necesare pentru a susține procesul de adaptare și atenuare și pentru ca lumea să devină una mai bună pentru noi, chiar dacă se încălzește cu 1,5 grade. Există deci o adevărată fezabilitate, deși e nevoie și de evoluții tehnologice suplimentare. Pe de altă parte, trebuie să se redirecționeze fluxurile financiare, de exemplu să se pună capăt subvențiilor pentru combustibilii fosili și chiar și acest lucru este fezabil. Deci ar trebui să adoptăm o astfel de soluție. Însă se pare că există probleme în ceea ce privește politicii informate care să direcționeze această transformare a societății. Trebuie să menționăm această uh, semn de întrebare de aici și această problemă pentru că uh, lumea merge prea încet pentru a avea obiective de atenuare cu adevărat ambițioase. Cum putem atinge acest obiectiv pentru a avea limitarea la 1,5 grade? Atunci uh, emisiile de dioxid de carbon ar trebui să scadă cu peste 45% până în 2030 și aceasta comparat cu nivelul din 2010, față de nivelul de 20% scădere pentru 2 grade. Pentru a limita la 1,5 ar trebui să ajungem la emisii care să fie în jur de 0 în jurul anului 2050. Și reducerea cum, pentru emisii, cum ar fi, de exemplu, metanul pentru agricultură, aceasta ar avea beneficii directe și imediate pentru specia umană. În concluzie, aș transmite câteva mesaje cheie. În primul rând, schimbarea climatică ne afectează deja, afectează ecosistemele și lumea întreagă. Limitarea încălzirii la 1,5 grade nu este imposibilă, dar e nevoie pentru ea de un proces de tranziție rapid, la un nivel foarte înalt și fără precedent în toate aspectele societății. Există beneficii clare de limitare la 1,5 față de 2 grade și fiecare nivel de gradare în plus contează. Limitarea la 1,5 grade poate să fie făcută în paralel cu alte obiective, cum ar fi, de exemplu, obiectivele de dezvoltare durabilă. Deci, jumate de grad contează, fiecare bucățică contează și fiecare alegere pe care o facem contează de asemenea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule profesor Börner. Prezentare plină de inspirație pentru noi. Dragi colegi, am să vă dau cuvântul pentru comentarii sau întrebări și în funcție de cine se înscrie primul pe listă, vă voi da cuvântul. În primul rând, domnul Lize. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule Pörtner. O observație și apoi și o întrebare. La sfârșit ne-ați arătat o imagine în care politicienii apăreau și uh, Aș dori să se facă o diferență acolo față de un Donald Trump sau un nou președinte al Braziliei, cei care neagă schimbările climatice, care au pus sub semnul întrebării întregul acord de la Paris. Nu e ceea ce trebuie să le spuneți acelora care se află aici în fața dumneavoastră. Noi, de fostul consilier al președintelui Obama pentru schimbările climatice a spus că fără Uniunea Europeană nu ar mai exista acordul de la Paris. De aceea nu e corect atunci când politicienii, indiferent din ce regiune vin, sunt toți puși împreună în aceeași barcă. Nu e tocmai corect, așa că vă rog să avem o diferențiere a politicienilor pe data viitoare. Apoi ce v-aș mai ruga? Să ne mai spuneți câte ceva despre concluziile dumneavoastră, pentru că, tocmai ținând cont de existența lui Trump și președintele brazilian, cum îl cheamă, care e și mai rău decât Trump, Ținând cont de toate acestea, e greu să le spunem oamenilor că trebuie să acționăm cu toții ca populație globală, astfel încât să ajungem la ținta propusă de 1,5 grade încălzire. Ne spuneați că fiecare jumătate, fiecare jumătate de grad contează. Și da, E important când unii spun că nu, nu reușim să facem nimic pentru că SUA și Brazilia nu sunt alături de noi. Trebuie să avem argumente să le spunem de ce Europa totuși poate să acționeze împreună cu ceilalți. Și vă rog aici să elaborați puțin în răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc! Oh, nu știu dacă răspundeți imediat sau mai așteptăm câteva întrebări. Domnul Hausling, vă rog. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vă mulțumim pentru prezentare, a fost impresionant ceea ce am văzut și vorbesc și eu despre ce se întâmplă în Brazilia și pădurile tăiate de acolo și acestea trebuie să se oglindească undeva în întreaga poveste, pentru că și, despă- și împădurirea ar putea să ajute la atenuarea schimbărilor climatice, însă vedem că despădurirea merge tot mai rapid. Ce părere aveți? Este o tendință globală? dispar pădurile nu doar în Brazilia, ci și în zonele noastre nordice. Și aici intervine agricultura. Mă gândesc la scenariile pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Agricultura avea o importanță deosebită acolo. Însă ce mă uimește e că ați vorbit și de biocombustibili. La biocombustibil, aici lucrurile sunt controversate. Dacă într-adevăr duc la o scădere a, diox- a emisiilor de dioxid de carbon, în cel mai bun scenariu, biocombustibilul are un efect neutru. Și apoi, tot în ceea ce privește dioxidul de carbon, am văzut scenariile dumneavoastră. Fără măsuri tehnice, nimic nu va mai funcționa, dar atunci cum trebuie să funcționeze lucrurile pentru a face față riscurilor? Și o întrebare concretă. Cu această formă existentă de agricultură, putem să ne atingem obiectivele uh, mă gândesc și la diferitele alte emisii de gaze care nu sunt destul luate în considerare și în producția de carne, dacă continuăm așa, vor exista probleme, nu doar din ceea ce se întâmplă cu vacile și gazele pe care le emit ele, ci și cum este utilizată carnea. Și aici ce credeți că putem să facem? Cât de cele spuse de domnul Lize, nici eu nu m-am simțit vizat, pentru că noi politicieni europeni nu suntem cei care trebuie să plecăm capul. Să vedem, în Germania, de exemplu, nu vom reuși să obținem obiectivele, nici cele minime. Avem cu toții o responsabilitate, da, există scenarii și mai proaste și alții mai răi, dar și noi, politicienii europeni, avem o responsabilitate în continuare la fel de mare. Mulțumesc! much, Madame Guteland. Și acum, doamna Guteland, după care puteți răspunde. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc domnului profesor Portner pentru această prezentare atât de interesantă și importantă pentru noi și pentru raport. Cred că este cel mai important raport de anul acesta și cred că a sosit uh, la momentul potrivit uh, pentru Katowice și cred că am primit informația de care aveam nevoie de la dumneavoastră. Aș avea și două elemente care mă încurajează din punctul meu de vedere. În primul rând, raportul dumneavoastră și, în al doilea rând, o tânără suedeză, Greta Tundai, care nu s-a dus la școală uh, mult timp și care uh, a spus Parlamentului suedez uh, și altor responsabili că face grevă pentru că trebuie să se facă mai mult pentru climă, că avem informațiile necesare și că trebuie să trecem la acțiune. Și aș vrea să vă întreb și câteva lucruri. Ați spus deja foarte multe, însă oricum cred că trebuie să știm mai multe și vreau să vă întreb uh, ce, uh, de ce credeți că avem nevoie și nu ați prezentat încă. Și, în al doilea rând, ce trebuie să facă Europa și restul lumii din punctul de vedere al reducerilor de emisii procentual. Uh, pentru că în 2030 vom avea obiectivul de 40% și noi la Parlament considerăm, considerăm că ar trebui să ajungem la un obiectiv de 55%. Nu știu dacă ne puteți da mai multe detalii pentru un astfel de obiectiv. Ați vorbit și de specii de animale și mă întreb dacă ne puteți spune cât de multe specii ar dispărea dacă am trece deci de la această reducere 1,5 sau 2 grade Celsius, care ar fi diferența din punctul de vedere al speciilor animale? Și o ultimă întrebare legată de păduri, pentru că vin dintr-o țară cu foarte multe păduri, în Suedia. Aș vrea să vă întreb dacă credeți și cum că pădurile și-ar putea aduce contribuția din punctul de vedere al stocării de carbon sau ca un înlocuitor al combustibililor fosili. Deci aceste două perspective din care pădurile ar putea să ne ajute pentru a reduce emisiile. Mulțumesc! Domnule profesor, vă rog. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dinainte dacă am pierdut uh, vreo parte a întrebărilor dumneavoastră. În primul rând, uh, față de colegii din Germania. Nu vroiam uh, să arăt cu degetul pe nimeni aici în sală, din respect față de uh, colegii din Germania și știm foarte bine că Uniunea Europeană integrează niveluri diferite de ambiție în statele membre. Însă noi, la nivelul IPCC, facem o analiză globală și atunci când facem astfel de prezentări, trebuie să vă oferim o imagine globală. Deci nu e vorba aici de dumneavoastră, e vorba de o prezentare globală și bineînțeles că există anumite persoane vizate, dar cei prezenți aici sunt pur și simplu excluși. Asta e clar pentru mine. Acum, din punctul de vedere al bioenergiei și la ce fel de bioenergie ne referim. Există anumite așteptări din ceea ce privește bioenergia din sectorul agricol. Am văzut în nordul Germaniei, de unde vin eu, se pune problema intensității uh, creșterii animalelor și producția de biogaze, care este consecința acestei creșteri a animalelor. Am analizat cu un ochi critic această chestiune și din uh, calculele pe care le cunesc eu se ține cont de uh, prezența copacilor și utilizarea uh, mesei lemnase pentru energia primară și de asemenea de stocarea geologică. Toate aceste aspecte au apărut și în ultimul raport de evaluare ca o tehnologie modernă care ne-ar permite să calculăm consecințele și costurile aferente acestui proces de atenuare. Această perspectivă, bineînțeles, s-a diversificat în timp, însă a rămas la momentul acesta o abordare esențială din punct de vedere economic pentru înlăturarea emisiilor și de stocare geologică uh, a emisiilor de dioxid de carbon la nivelul subsolului. Și, bineînțeles, există și riscuri asociate acestui proces de stocare. E vorba aici și de opinia publică, de tehnologiile care sunt utilizate, de exemplu, în Norvegia, din câte știu eu, unde se extrag gaze naturale din dioxidul de carbon și uh, abordarea chimică folosită, pentru că după aceea uh, deșeurile sunt uh, uh, lăsate pe mare, deci în locuri care sunt mai puțin periculoase pentru oameni. Însă problema se pune la nivelul implementării și a scării de nivelului de utilizare și concluzia este că dacă putem evita astfel de procese, bineînțeles, ele ar trebui evitate. Și ajung la a doua întrebare, la oxizii de azot și producția de carne. Este într-adevăr o chestiune importantă și în uh, primul raport IPCC se vorbea despre acest sector și consecințele pentru oameni. Reducerea pe scară largă a consumului de carne este practic un element important în schimbarea comportamentală care e necesară pentru oameni, pentru că uh, nu neapărat trebuie să reducem consumul de carne, ci trebuie să reducem producția industrială a cărnii. Se vorbește aici de o reducere de 80-90%, care ar ajuta foarte mult în acest sens. Și uh, o astfel de reducere a emisiilor de azoți și metan și altele sunt importante pentru că cu cât reducem mai mult emisiile de dioxid de carbon, cu atât mai mult uh, procentajul de emisii la nivelul climei va avea o influență mai mică asupra schimbărilor climatice. Și, bineînțeles, uh, nu i vorba aici doar de dioxid de carbon, ci și de alte gaze cu efect de seră. Deci am analizat aceste sectoare de activitate și aici ajungem la întrebarea pusă din Suedia. Era vorba de abordarea din perspectiva uh, pădurilor și restaurarea pădurilor toate acestea ar putea fi un pas important uh, înainte, alături de celălalt obiectiv ambițios, reducerea emisiilor și exploatarea beneficiilor pe care le-am uh, uh enumerat deja. Conservarea biosistemului, a ecosistemului, reducerea producției uh, de carne, definirea unor zone în care să se protejeze biodiversitatea și toate acestea ar avea beneficii și din punctul de vedere al climei. și cred, aceasta este viziunea mea și nu sunt un politician, dar este uh, rezultatul experienței mele de-a lungul anilor, cred că politicile din diversele țări trebuie să ajungă la un acord în ceea ce privește niște schimbări structurale fundamentale, astfel încât emisiile de dioxid de carbon să fie din ce în ce mai costisitoare și în același timp să se reducă prețul sau costurile pentru tot ceea ce se produce în mod durabil, de exemplu uh, producția bio, pentru ca ea să devină mai uh, uh, uh, ușor accesibilă pentru toată lumea și pentru ca producția uh, industrială și intensivă să fie din ce în ce mai costisitoare. E nevoie de o cooperare internațională și, practic, aceasta este cheia problemei. pentru că ea este o adevărată cerință prealabilă pentru a pune capăt inerției sociale și a paraliziei politice la care asistăm acum, cât privește obiectivele de climă ale Uniunii. Uh, cererea este 45% reducere pentru a atinge acel obiectiv de 1,5 grade față de 2010. Însă știm cu toții că punctul de referință pentru noi este 1990 dacă luăm valoarea pentru an, anii 1990 pentru Uniune și ne gândim la anul 2010, că va fi o reducere de 50%, atunci, făcând calculele, am ajunge la un obiectiv de 55% care ar fi necesar pentru acea reducere medie globală necesară. Însă ce ar însemna asta? Ar însemna că toată lumea să se așeze la aceeași masă negocierilor, să facă același lucru. Și după cum știți, în comunitatea internațională, țările în curs de dezvoltare uh, au uh, declarat că ar avea dreptul să exploateze mai mult resursele decât țările industrializate, Turcia, Africa de Sud și alte țări care construiesc acum uh, uh, fabrici cu cărbune foarte mari Cu cât aceste țări se dezvoltă mai mult pe această parte, cu atât țările industrializate trebuie să facă mai multe eforturi pentru a atinge media globală. Întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește mortalitatea pentru mamifere. Nu pot să vă dau niște cifre în ceea ce privește riscul de viață, pentru că aceasta va face parte din viitoarea noastră analiză de evaluare, dar știm din literatura de specialitate că aceleași principii se aplică ca și pentru oameni, pentru toate mamiferele. Unele mamifere reușesc să se adapteze mai bine, altele mai puțin bine, dar avem și uh, uh, teste în ceea ce privește stresul provocat de temperatură, productivitate și așa mai departe. Toate aceste chestiuni, deci, reprezintă un prim pas pentru a înțelege această mortalitate care are de a face sau are o legătură directă cu uh, creșterea temperaturii. Deci, mortalitate care depinde de evoluția climei în ceea ce privește uh, animalele și chiar și pentru specia umană. Rata mortalității este de zeci sau sute de uh, mii de persoane care vor fi afectate dacă permitem această creștere a temperaturii. Am avut acel eveniment în 2003, un val uh, de căldură care a dus la o creștere a mortalității în Europa și nivelul de adaptare uh, pentru oameni nu este foarte bun pentru a rezista unor astfel de evenimente, însă e clar că cei mai săraci și cei mai vulnerabili sunt și mai afectați decât restul populației și vor avea de suferit și mai mult și previziunile sunt că această creștere a temperaturii va afecta în special anumite regiuni ale planetei care nu vor mai fi locuibile pur și simplu din cauza schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult. Mai avem încă trei vorbitori. Doamna Rivazi, vă rog. Mulțumesc, în primul rând, pentru intervenția dumneavoastră. Cred că e bine să avem o astfel de verificare pentru a compara acel scenariu 1,5 versus 2 grade Celsius. Pachetul energie-climă, care a fost votat de Uniune, la Parlament în ceea ce privește guvernanța energiei a stabilit obiective 32% regenerabile 2030, 30% eficacitate și 40% reducerea emisiilor cu efect de seră. Și aici am dorit o strategie pe termen lung. Și miercuri, comisarul va prezenta o strategie pe termen lung care să țină cont de acest obiectiv 1,5 grade. Asta înseamnă uh, în 2050 uh, emisii nete zero, ceea ce ați spus și dumneavoastră. Și vreau să vă întreb uh, care credeți că este contribuția din partea UE pentru a ajunge la acest obiectiv? Nu credeți că ar trebui să ajungem la nivelul UE la această cifră în 2040? Aici am inclus și strategia pentru metan a fost destul de greu, dar am reușit pentru că uh, metanul își aduce o contribuție mai mare pe o perioadă determinată la a, uh, această încălzire. Aș vrea să știu și părerea dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Iată, vedem uh, astăzi în ziarul Le Monde, băncile franțuzești finanțează cărbunele și uh, Uh, consacră o bună parte a finanțării lor pentru energii fosile. Deci nu știu dacă IPCC-ul n-ar fi interesat și de această chestiune să se abordeze un pic problema băncilor, pentru că dacă băncile susțin dezvoltarea energiilor fosile, am văzut uh, ce se întâmplă, am văzut ce se întâmplă cu vestele galbene din uh, Franța, acele gilet jaune, care refuză această supraimpozitare și ne întreabă ce fac guvernele, ce fac băncile și după aceea noi trebuie să plătim taxe. Deci, până la urmă, cred că e nevoie de o informare a populației și oamenii politici să dea un exemplu pentru ca uh, să avem toți un comportament uh, modelic în acest sat global. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gerbrandi! Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc domnului profesor pentru prezență și pentru faptul că ne-ați împărtășit aceste constatări și precum și gândurile dumneavoastră, un element uh, foarte important. Am putea considera mesajul dumneavoastră drept foarte sumbru, dar în continuare există și speranță. Ne putem menține sub o creștere de 1,5 grade, cu condiția să și vrem și să și facem acest lucru. Și unul din pozitiv, diapozitivele dumneavoastră era poate cel mai uh, alarmant și anume că societatea în momentul de față încă nu e pregătită pentru acele schimbări radicale de care e nevoie pentru a menține uh, încălzirea sub 1,5 grade, deși e absolut necesar acest lucru. Și cred că exemplul francez uh, tocmai asta ilustrează. Uh, felul în care evoluează prețurile la benzină din cauza și faptul că există schimbările climatice, toate aceste lucruri duc la, o, la proteste societale. Și aș avea câteva întrebări concrete. Dumneavoastră ați spus că din punct de vedere tehnologic e și posibil să ne încadrăm sub 1,5 grade de creștere a temperaturii. Am avut impresia că vă refereați nu doar la viitoarele realizări tehnologice, cele ale viitorului, ci vă refereați și la tehnologia deja disponibilă. Poate ne puteți spune mai multe în acest sens. Că ce fel de alte mari realizări tehnologice mai sunt necesare pentru a ne atinge acest obiectiv? O altă întrebare se referă la biodiversitate. Ați spus foarte clar ce se întâmplă cu recifii de coral, ați explicat Uh, ce și cum cu bioenergia, cu captarea și stocarea carbonului și biodiversitatea ecosistemelor e foarte vulnerabilă. Ne puteți spune ceva mai multe despre efecte, chiar dacă ar fi să ajungem la cel 1,5%, care sunt așteptările în materie de, sau repercusiunile în materie de biodiversitate și de pierdere de specii. Și o ultimă întrebare, acel uh, punct foarte nebulos, acele tipping points – Uh, da, motivul pentru care vrem să ne menținem sub 2 grade este că poate nu vom mai fi în măsură, dacă de să depășim, să nu mai controlăm deloc uh, mediul sau evoluția acesteia și pe mine mă îngrijorează temperaturile incredibile pe care le-am avut astă vară și chiar până acum câteva săptămâni în zona arctică. Aveți cumva sentimentul că poate deja ne confruntăm cu acele tipping points pe undeva în Arctica sau încă nu e cazul și nu face parte din îngrijorările noastre actuale? Mulțumesc foarte mult și acum domnul Pedicini. Grazie Presidente, grazie Professore. Eu vorrei... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule profesor. Aș fi vrut să fac o, un comentariu și să pun câteva întrebări referitor la comunicarea referitoare la încălzirea planetei. Bun, am apreciat îndeoseb ceea ce ne-a spus dumneavoastră referitor la uh, schimbarea mesajului, a comunicării, să vorbim despre avantaje, cât de bine ar fi să ne încadrăm la 1,5 grade dacă uh, am putea să facem acest lucru, comparativ cu o depășire a acestui prag. Dar dacă e să comparăm cele două scenarii, 1,5 grade și 2 grade, mie mi se pare că e un pic departe de îngrijorările uh, cetățenilor. Mie mi se pare că suntem deja la un punct de referință peste uh, Uh, uh, pragul fixat la nivel industrial și mă gândesc că, bun, există uh, diferite fenomene meteorologice extreme, există probleme. Dacă e să ne uităm la ceea ce trăiesc zi de zi cetățenii, cu ce se confruntă ei zi de zi, ei bine, când e să ne referim la orizonturi temporale atât de îndepărtate, uh, mă gândesc că poate rămâne ceva abstract, pentru că altfel avem mereu tendința să tot amânăm. S-a vorbit de asemenea și de regiuni extrem de îndepărtate, Arctica, Antarctica. Poate că n-ar fi rău să menționăm și ceea ce se întâmplă aici, la fața locului, inundații, alunecări de terenuri, deșertificare și așa mai departe. Și în încheiere, doamna președinte, Aș uh, dori să mai adaug un lucru. Nu prea împărtășesc speranța pe care o aveți în tehnologie, pentru că, bun, tehnologia de multe ori poate fi utilizată greșit de către cei care sunt uh, axați mai ales pe profit. Și mă gândesc că poate una din marile provocări în momentul de față este nu neapărat să avem o certitudine științifică a consecințelor uh, acestor schimbări globale, ci mai degrabă felul în care putem comunica cum anume, de ce intervin astfel de uh, catastrofe. Și prețul e plătit chiar acum, nu în 2050. Mulțumesc, mai dorește altcineva să intervină? Dacă nu, atunci domnul profesor, vă rog, pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult! pentru uh, încă o rundă de uh, întrebări foarte interesante și aș dori să încep cu punctul referitor la reducerea emisiilor. Dacă ajungem la uh, emisii zero în 2040 și dacă ar trebui ca Uniunea Europeană să facă eforturi în acest sens, Sincer, nu cred că sunt eu cel mai potrivit, cea mai potrivită persoană pentru a vă spune dacă e o abordare realistă în funcție de fiecare țară, pentru că nu am suficiente informații despre detalii despre context. Evident, dumneavoastră ați menționat unul din obstacolele principale și anume finanțarea acestor energii fosile, surse de energie fosilă, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Dacă e să ne uităm la finanțarea cărbunelui sau a centralelor pe cărbune, Asta este clar că e o periclitează viitorul mediului înconjurător și nu e deloc o tehnologie care să ne permită pe viitor să atenuăm schimbările climatice. De ce? Pentru că pe viitor, undeva în 2050, sub 1,5 grade ca și țintă, și având în vedere și acordul de la Paris, orice emisii de CO2 care ajung în atmosferă din cauza unor tehnologii care sunt utile și necesare undeva, vor trebui să fie compensate altundeva. Și mă refer, spre exemplu, la sectorul de transporturi, unde știm foarte bine că, mai ales transportul aerian, acolo sunt domeniile cele mai problematice uh, când vorbim de tehnologii și mă refer și acum și la întrebarea referitoare la tehnologii, care alte tehnologii ar mai fi necesare sau care există și trebuie să fie îmbunătățite dacă vrem să dăm dovadă de ambiție uh, și să putem la un moment dat să înlocuim uh, combustibilii fosili. E adevărat, există provocări cu care ne confruntăm și cred că și am observat de altfel acest lucru și în Germania, la Ministerul pentru Mediu, care a făcut astfel de afirmații. Să consolidezi taxele, să sporești, de fapt, impozitarea pe diesel, pe benzină, ca și prim pas, asta duce la o nemulțumire a oamenilor. Și, în fond, încălcăm și ceva care a tot fost afirmat și anume că efectul net nu trebuie să ducă la uh, costuri spărite, mai ales pentru cei care sunt sărași sau vulnerabili, chiar și în țările noastre. Și cred că ar trebui să avem o combinație isteață a mai multor instrumente. Asta este misiunea politică ce trebuie să fie îndeplinită, tocmai pentru a evita astfel de proteste și nemulțumiri. Evident, în ceea ce privește evoluția tehnologică, problema principală este următoarea. Anumite tehnologii încă e, deja există, dar trebuie să fie și puse în aplicare și să-și atingă țelul. Și asta e o provocare. În cazul combustibilor alternativi, spre exemplu, mă gândesc la combustibili sintetici care pot fi utilizate pentru navigație și pentru trafic aerian. Și uh, atunci ne-am putea gândi la energii regenerabile care de fapt au nevoie de energie electrică produse de centrale solare și eventual am putea utiliza hidrogenul pentru a recicla emisiile de CO2 care în continuare sunt produse și atunci care vor duce la apariția metanului și atunci că acesta să poată fi utilizat în lanțul întreg de uh, Uh, combustibili organici de care e nevoie și reutilizat uh, în navigație. Potențialul există, tehnologia există, este utilizată în anumite piețe de nișă. Eu conduc o mașină pe gaz natural și în se, sunt uh, folosite gaze sintetice care pot fi reciclate, deci emit anumite cantități de CO2, dar acele cantități de CO2 pot fi reciclate și reintroduse în sistem. Dar e adevărat, e vorba de o investiție, investiție care mai întâi trebuie să fie făcută și trebuie să fii măsură să faci astfel de investiții dacă vrei să înlocuiești mașinile pe combustibil fosil. E adevărat că e nevoie de un echilibru între diferite instrumente Uh, care să ne permită progresiv să împingem un pic într-o direcție diferită, opusă față de cea de până în prezent. Asta ar fi ceva pozitiv, benefic. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare, accesul la energii regenerabile și în același timp îmbunătățirea eficienței energetice pentru a avea acest exces uh, de energie, atunci Combinând astfel de factori, atunci vom fi în măsură să accelerăm uh, trecerea înspre moduri alternative de transport și poate pe o perioadă mai scurtă, cu alte metode decât simpla supraimpozitare a combustibililor. Spre exemplu, transporturile publice la un moment dat ar putea să fie gratis și e nevoie de investiții puternice în acest sens. Deci tra- tranziția aceasta pentru 1,5 grade a fost foarte clară în ceea ce privește volumul de investiții necesare pentru a duce la schimbări tehnologice și ca această tranziție să aducă cu sine investiții de un volum foarte, foarte mare, sute de milioane de euro, pentru a induce acea transformare de care e nevoie. Deci o veritabilă modificare profundă a economiei, ceea ce ne va permite într-un târziu să ne atingem scopul, să abandonăm instrumentele vechi, metodologiile vechi. Eu cred că asta e o precondiție majoră pentru uh, a realiza acest lucru. Iar în ceea ce privește întrebarea referitoare la biodiversitate, în ultimul raport de evaluare, nu am fost încă în măsură să identificăm acele specii care s-au pierdut din cauza schimbărilor climatice ca atare în sine. Dar acum există un alt raport pe o specie care s-a pierdut, ceea ce demonstrează că există o combinație de factori și înlăturarea anumită biodiversități în anumite locuri, în, pe anumite uh, latitudini, asta nu înseamnă neapărat că respectiva specie și dispare, ci pierde habitat în anumite regiuni, spre exemplu la tropice. Acolo s-a văzut mai întâi și s-a întâmplat nu doar în această perioadă de extinție masivă, ci și sub influența omenească și e adevărat că aș fi de acord să spun că e o perioadă de extinție în masă. Iar pierderea tropicelor de la tropice a fost ceva caracteristic în toate celelalte perioade de uh, extinție masivă de-a lungul istoriei. Dar uh, ideea este că Ceea care se întâmplă acum este cea mai rapidă în ultimii 50, dacă nu chiar 300 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că trebuie să ne dăm seama de dimensiune, de amploare. Încă n-am reușit să ajungem la acel grad de schimbare climatică care să ducă într-adevăr la niște consecințe nefaste. Însă viteza cu care avansăm și pe care am uh, atins-o deja ne dă încă de pe acum un sentiment de urgență și uh, ne împinge să uh, reducem schimbările climatice și să reducem încălzirea. Și încă ceva referitor la comunicare. Și da, și nu. Da, în sensul că, bun, clar, cu toți vom avea un impact în Europa. E clar că există fenomene extreme și în cadrul IPCC cu siguranță putem discuta despre sporirea probabilităților de a avea evenimente extreme mai intense. Dar nu putem să spunem, din punct de vedere statistic și metodologic, că da, aceste fenomene extreme se datorează acestor schimbări climatice. Uh, inundațiile din Italia sau seceta de vara trecută, cu siguranță, având în vedere intensitatea lor, trag un semnal de alarmă sau sunt un avertisment pentru toți cei care sunt interesați de aceste fenomene, dar să afirmăm că aceste evenimente în acele locuri se datorează exclusiv schimbărilor climatice e o provocare. Evoluăm, uh, progresăm, însă deocamdată știința nu ne permite să facem astfel de afirmații. Însă ceea ce putem spune este că cel puțin observarea acestor fenomene se aliniază, că rezultatele acestei observări se aliniază cu analizele pe care le-am făcut în ultimii 30 de ani și se aliniază și cu proiecțiile de viitor. Și atunci ne putem aștepta la noi fenomene extreme, dar probabil pe un model nou, cândva în 2030 sau și mai încolo. Deci, cu siguranță sunt niște proiecții și niște așteptări care merită să fie subliniate. Apoi, în momentul în care discutăm despre un viitor climatic mai bun, trebuie să subliniem că 1,5 grade e un rezultat sau un instrument mai bun. 1,5 grade, unii ar putea crede că e limita superioară a ceea ce putem face și că pragul superior ar fi de 2000 grade, de 2 grade pentru a ajunge într-o lume nouă și că ar trebui să uh, abordăm aceste lucruri în acest context. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, mulțumesc, dragi colegi. Adevărat că a fost o dezbatere foarte interesantă. Apreciem prezența dumneavoastră și a fost deosebit de ilustrativ pentru noi, mai ales în perspectiva conferinței de la Katowice, să putem avea informații actualizate. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi colegi! Now, uh, we are going to consider a... Și iată că acum vom discuta despre o moțiune de rezoluție referi... bazându-se pe o obiecție referitoare la nivelul de rezidu maxim pentru acetamipridă în anumite produse. Coraportorii sunt prezenți. Mai întâi ia cuvântul doamna Godin. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de coraportor, aș dori mai întâi să mulțumesc colegilor care au participat la elaborarea acestei rezoluții. Obiectivul său este să revizuim înspre uh, uh, sporire limitele maxime de reziduri în uh, ceea ce privește acetamipridul în uh, măslinele de masă și măslinele utilizate pentru producția de ulei. Într-adevăr, Comisia propune să se tripleze aceste MRL-uri care să treacă de la 0,9 mg pe kilogram la 3 mg pe kilogram, ceea ce înseamnă echivalentul la unui tratament de 4 ori mai intensiv asupra măslinilor decât ceea ce avem în momentul de față. De aceea, Comisia se bazează pe un studiu al EFSA, care recomandă să se scadă valorile pentru 12 produse agricole, dar în același timp să fie sporite pentru măslini. În orice caz, e vorba de un caz foarte clar în ceea ce privește felul în care sunt gestionate pesticidele la nivel european, pentru că aceste recomandări intervin după criza sanitară gravă cu care se confruntă sudul Europei încă din 2013, ca urmare a propagării bacteriei Xylella fastidiosa și care pare să ducă la un adevărat cerc vicios. Mai întâi, pentru că boala aceasta a putut să se instaleze ca urmare a laxismului controlelor sanitare la frontierele uh, Uniunii Europene și apoi pentru că protocoalele pentru a stăvili această boală au permis utilizarea masivă de uh, acetamiprid, care este de fapt un nicotinoid bine cunoscut și interzis de altfel în Franța. Și în al treilea rând pentru că o primă spărire a acestor LMR în 2000 16. E bine, uh, după aceasta, Comisia ne propune acum încă o spărire care ar multiplica ori 3 Uh, substanțele, nivelul de substanțe autorizate. Și evident trebuie să ne uităm la piața europeană. E vorba de un uh, volum din ce în ce mai mare de produse tratate cu acetamiprid. Și aici avem o problemă majoră, pentru că dincolo de fragilitatea studiului de impact furnizat de EFSA pentru sănătatea uh, cetățenilor, trebuie să știți că acetamipridul ucide polenizatorii. Și uh, la începutul primăverii până la jumătatea lui uh, uh, jumătatea toamnei uh, se spreiază acest produs, exact când ponelizatorii uh, își desfășoară activitatea. Și impactul pe care acest lucru îl poate avea asupra mortalității ponelizatorilor, evident că va fi uh, mult mai mare pentru că se spără substanțele și notez faptul că EFSA nu vorbește despre acest lucru în raportul său și ciudat, ba chiar o uh, ne putem pune semne de întrebare în ceea ce privește legitimitatea și probitatea acestei agenții. Acum, da, bun, există anumite acțiuni în ceea ce privește acetamiprid, detectarea uh, bolilor în așa fel încât să putem trata cât mai bine măslinii și adevărat că această substanță poate avea anumite avantaje. Mă gândesc, spre exemplu, la activitatea bacteriofagă. Universitatea, Universitatea din Italia obține niște rezultate foarte bune cu o formulă bazată pe zinc și, de, și pe cupru. În așa fel încât să putem să ne aliniem pe obiectivele noastre prioritare și anume protecția sănătății, Mă iertați, m-am încurcat un pic, mi-am pierdut șirul ideilor. E posibil, datorită inovării și a asumării unor răspunderi, să putem să facem față unor astfel de îndemnuri care sunt contradictorii de a utiliza în mod sistematic pesticidele. De aceea, la anexa 2 am venit cu o propunere suplimentară în ceea ce privește măslini, ca să fim mai coerenți. Și, în concluzie, Comisia, în lucrările sale, spune că e nevoie de că o situație urgentă și în același timp, propunerile sale ar trebui totuși să respecte și ideea de a utiliza în mod mai durabil pesticidele și ar trebui să avem o interdicție a neocotinoidelor. Iată, dragi colegi, avem obiective prioritare, protecția sănătății, a biodiversității și de aceea vă rog să susțineți această obiecție. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Kadenbach în uh, numele colegului Balas. Mulțumesc, mulțumesc colegului, din partea colegului nostru, Guillaume Balas vorbim de nivelurile de acetamiprid în măsline. Cum s-a spus și înainte, vorbim de o substanță neonicotinoidă care e utilizată ca pesticid, folosită pentru a lupta împotriva diferitelor insecte. La fel ca alte substanțe pe care le-a interzis la începutul anului Comisia și acetamipridul are efecte asupra sistemului nervos al insectelor. Comisia însă nu a hotărât să interzică utilizarea acestei substanțe în Europa. În schimb, a propus să fie menținut li, menținută limita și chiar în cazul măslinelor să fie de trei ori crescută această substanță, de la 0,9 mg pe kilogram. În propunerea de acum a Comisiei avem 3 mg pe kilogram. Această limită maximă de reziduri pentru măsline în 2016 fusese stabilită la 0,9 ,0 1,1 kg și fusese apoi crescut. Această creștere constantă a limite maxime de reziduri pentru această substanță arată că această substanță e tot mai utilizată în mediu. Consecințele asupra albinelor, mediului și sănătății oamenilor nu sunt destul luate în considerare aici. 80% din insectele din Europa au 18% din insectele din Europa au dispărut în ultimii ani. Aceste insecte sunt amenințate cu Uh, pierde, cu decesul în masă. Așa că e nevoie de o schimbare a modelului de afaceri și o schimbare în ceea ce privește utilizarea pesticidelor. Trebuie să se țină cont de consecințele negative pe care aceste substanțe le pot avea asupra oamenilor. În avizul său, EFSA nu a ținut cont de acest efect de cocktail, deși noile studii științifice ne arată că există acest mix între diferite, diferitele substanțe chimice care au consecințe tot mai importante asupra uh, sănătății oamenilor. Trebuie să înțelegem cum aceste substanțe chimice afectează sănătatea oamenilor. Această obiecție de astăzi trebuie trece de subiectul limitelor maxime de reziduri pentru măsline. Noi nu suntem de acord cu această tendință a Comisiei de a permite în continuare utilizarea unor substanțe periculoase în loc să îi protejeze pe cetățenii europeni. Avem nevoie de o abordare integrată în ceea ce privește și protejarea măslinilor. Există alternative, există alternative care pot fi folosite astfel încât să fie protejate culturile și ar trebui să fie sprijinite aceste alternative și să se ofere soluții durabile fermierilor. Faptul că s-a schimbat această limită pentru acetamiprid nu e un lucru coerent și nu se ține cont de sănătatea cetățenilor europeni. De aceea noi solicităm Comisiei să își regândească poziția și să regândească această limită maximă de reziduri să fie, una de, să fie scăzută limita de acetamiprid la 0,5 mg pe kilogram. Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh, Madame Rivasi. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Rivasi. Mulțumesc, doamna președinte. Sincer, am și eu exact aceleași argumente ca și colegii. Poate am putea să precizăm că, totuși, Comitetul Permanent al Uniunii Europene care se ocupă de plante și animale, faimosul SCOPA, a votat, a adoptat pe 19 septembrie o revizuire a limitelor maxime reziduale. Și tocmai de aceea obiectăm noi pentru că nu se mai poate așa. E vorba pe de-o parte de neonicotinoide și știți că anumite țări, cum ar fi Franța, e bine, acolo e interzis și, pe de altă parte, la nivel general european, uh, le avem în toate fructele și legumele și aici propunerea uh, Comisiei Europene este să le reducem, ceea ce e bine, cu excepția măslinelor și măslinelor pentru ulei. Asta de fapt ce înseamnă? Că vom ucide albine, ponelizatori, insecte, pentru că neonicotinaidele nu fac diferența între albine și restul. Ori problema e Xylella fastidiosa, această bacterie care se află în sudul Italiei, italienii. Ei sunt cei care uh, au această problemă. Un pic și în sudul Franței, un pic și în Corsica și tocmai de aceea s-a spus că vrem să se utilizeze acest pesticid, dar uh, ideea este că vom, vor fi consecințe și asupra sănătății, asupra biodiversității, pentru că cu cât vom Uh, răspândi mai mult acest produs, cu atât mai mult acesta se va concentra în uh, măsline. Și dacă să ne uităm la cifre, deja în 2016, și colega mea a spus acest lucru, Comisia a sporit deja limitele. Uh, era la 0,1 și s-a ajuns la 0,9 și acum iarăși din nou sporim de la 0,9 la 3 mg per kilogram, adică vom spreia cu de 20 de ori mai mult. Și avem o comisie pentru pesticide și vedem care este mobilizarea cetățenilor care nu mai vor să avem tot felul de pesticide toxice, care sunt foarte atenți la pierderea biodiversității, atunci eu nu mai înțeleg. Odată ce există soluții alternative, cum putem să justificăm uh, sporirea acestor limite uh, reziduale maxime? Eu vreau să vă spun, dragi colegi, mâine e votul, așa că trebuie să votăm această obiecție. S-a făcut o propunere, avem un tabel și în listă figurează nivelul 0, numără 5, în așa fel încât să nu avem un ulei de măsline care e poluat cu pesticide, pentru că uh, altfel care e soluția? Uh, să cumpărăm numai uh, produse organice? Să știți că nu e o soluție, pentru că de fiecare dată când veți vedea o sticlă de ulei de măsline care vine din Italia, o să aveți îndoieli. Așa că cel mai bine e să avem ulei de măsline fără pesticide, poate cu niște reziduri, dar nu cu această concentrație. Tocmai de aceea e foarte important să votăm mâine dimineață vous deci garantis les olives, alors on va voir. Să vedem când vorbim despre măsline. Și acum trecem la raportorii din umbră. Domnul Țurcanu ar fi fost primul raportor, dar este înlocuit de domnul Hansen, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze din partea domnului Turca, Țurcanu, care nu este astăzi aici, și voi citi declarația acestuia. Obiectivul acestei propuneri făcute de comisie duce la o creștere a protecției consumatorilor atunci când spune că trebuie să fie descrescute limitele maxime de reziduri pentru acetamiprid în mai multe produse, ținând cont de valorile toxicologice cele mai noi se adresează și la două creșteri ale MRL-urilor pentru măslinele de masă și pentru măslinele pentru, produc, pro, pentru producția de ulei de măsline, pentru os și ovăz și folosirea substanțelor care conțin acetamipirid. Cât despre evaluarea riscului, uh, odată cu Polonia și Italia și EFSA a spus că aceste limite maxime de reziduri sunt sigure pentru consumatori. Suntem conștienți cât de important e să protejăm albinele, însă trebuie să menționăm și faptul că acest regulament în ceea ce privește punerea pe piață a substanțelor de protecție a plantelor acoperă bine domeniul. EFSA nu a identificat niciun fel de efecte neacceptabile asupra albinelor atunci când a făcut această revizuire pentru acetamipirid. Statele membre membre pot să autorizeze produse doar dacă sunt sigure că acestea nu duc la efecte negative asupra albinelor. Limitele maxime de reziduri actuale, cea de 0,9 mg pe kg din 2016 pentru bune practici agricole, această limită din sudul UE, în care se combătea un, un anumit uh, un, un anumit organism dăunător ar duce la următoarele. Uh, era folosit pentru a combate musca albă. O limită de 0,5 mg pe kilograme nu ar duce la o combatere bună a acestor dăunători din sudul Uniunii Europene. Raportorul e convins că Comisia respectă dispozițiile și mai ales temeiul legal din articolul 14.1 din regulamentul 396 din 2005, la, și la nivel global, Uniunea Europeană are legislația cea mai strictă în domeniul pesticidelor. Mulțumim, domnule Hansen, acum domnul Pedicini. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, foarte repede să liniștesc pe toată lumea, cei care se opun aceste obiecții. Când vorbim despre creșterea limitelor maxime de reziduri pentru acetamiprid, E clar un lucru important pentru noi, pentru că noi am fost afectați foarte mult de bacteria Xylella fastidiosa și ați fi zis că am fi fost imediat de acord cu, nu am fost de acord imediat cu această obiecție. Important e să ne axăm pe durabilitate și vorbim de diferiți termeni tehnici, o limitare. În Italia, bineînțeles, avem populiști foarte periculoși și de, o, de această dată noi vom vota pentru această obiecție. Mulțumim, spune doamna Gardini. Doamnă președinte, în Italia, mă refer la sistemul italienesc și ce reprezintă membrii italieni de aici. Noi nu dorim să votăm pentru această obiecție în grupul meu politic. Și asta pentru că am putea respinge această creștere a limitelor maxime de reziduri. Da, însă comisia s-a bazat pe, în propunerea sa pe avizul EFSA. Nu a identificat riscurile pentru consumatori. Vorbim de un, o substanță neonicotinoidă și un lucru care ar putea să ducă la probleme, pen, probleme pentru albine. Cred că ar trebui să avem o abordare precaută aici. Obiecția pare să meargă mai departe de atât, dorește o reducere a limitei maxime de reziduri la 0,5 mg pe kilogram față de cele față de nivelul actual de 0,9. Pe mine mă surprind puțin atacurile aduse la adresa EFSA. Și am auzit astfel de atacuri. Am auzit un limbaj foarte dur la adresa agenției. Putem să nu fim de acord cu un aviz, poate, pot să fie păreri diferite. Însă să punem la îndoială credibilitatea agenției, cred că e o exagerare. Oricum fiecare e responsabil de propriul discurs public cred că se poate merge până la un anumit punct și nu mai departe. Am putea să sprijinim această obiecție dacă ar avea de-a face doar cu o uh, oprirea acestei creșteri spre 3 mg, însă se merge mai departe de atât. Intenția e de a reduce limitele maxime de reziduri actuale și cred că ar reprezenta un pericol. Ar fi rău mai ales pentru cei care cultivă măslin, mai ales în uh, Italia. Vorbim de un instrument fitosanitar care să protejeze sănătatea plantelor. Bineînțeles că și oamenii trebuie să fie protejați, sănătatea lor trebuie să fie protejată și plantele trebuie să fie de asemenea protejate. Un... Și e bine să folosim principiul precauției, însă, cum spuneam aici, în acest caz, cred că se exagerează. Și e dificil să ni se prezinte date care să sprijine această cifră. Ar fi nevoie de cel puțin un an de teste pe teren, astfel încât să fie justificată această solicitare. De aceea noi nu vom sprijini această obiecție. Noi am preferat să ascultăm comisia, să vedem pe ce s-au bazat, cum pe ce fel de informații s-au bazat pentru a crește limitele maxime de reziduri? Noi am dorit să discutăm cu Comisia aici. Dacă se ajunge la o reducere a limitei maxime de reziduri, atunci credem că e nevoie de un pas intermediar. Trebuie să avem dovezi științifice care să justifice așa ceva și să avem garanții că totul ar fi durabil. Dacă nu, nu putem acționa așa. Mulțumim! Nu ne întoarcem la cei care au formulat obiecția doamnă Rivasi. Procedăm ca de obicei, dacă fiecare dintre raportori dorește să-i reintervină, comisia poate să răspundă. Comisia va lua cuvântul ultima tocmai pentru a ne oferi răspunsuri. Și discuțiile între dumneavoastră pot să fie discuții private. Comisia acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Cred că aici avem un caz de confuzie cumva în legătură cu temeiul juridic care este, care sunt pașii, ce fel de asigurări avem în legătură cu setarea acestor limite maxime de reziduri. Uh, Aș dori să ating patru puncte principale. Printr-o, primul dintre acestea, regulamentul privind limitele maxime de reziduri, e cadrul sub care acționăm aici. Principalul scop al acestei legislații e să ne asigurăm că există un înalt nivel de protecție a consumatorilor. MRL-urile care au fost propuse fie că sunt propuse pentru creștere sau pentru descreștere, majoritatea sunt pentru descreștere, acestea se bazează pe o evaluare făcută de EFSA, o evaluare făcută pe o bază de date substanțială și avem confirmare explicită din partea EFSA că toate aceste limite propuse sunt niște limite sigure și acestea sunt puse la un nivel care e sprijinit de baza de date, inclusiv limita pentru măslinele de masă și pentru lei de măsline. Propunerea de 0,5 care apare aici în această, în această moțiune de rezoluție, noi nu credem că se poate ajunge la o asemenea limită de 0,5. Obiectivul acestei legislații pentru limitele maxime de reziduri e în special protecția consumatorilor. Legislația aceasta nu e făcută pentru ca să se ocupe de protejarea insectelor polenizatoare, a mediului înconjurător, a sănătății animale. Aceste chestiuni, și trec la al doilea punct, sunt abordate într-un alt cadru legislativ specific dedicat, și anume punerea pe piață a produselor de protecție a plantelor 1107 din 2009, acel regulament. Pentru această substanță, acetamiprid, s-a făcut o evaluare a riscului completă, recent. Așa că acest proiect de rezoluție nu face trimitere la această evaluare recentă. Din nou, recent s-a făcut o evaluare detaliată în care EFSA confirmă că criteriile pentru aprobarea acestei substanțe, acetamiprid, sunt îndeplinite, nu există efecte neacceptabile asupra sănătății umane și nici asupra albinelor și insectelor polenizatoare și aceste aspecte au fost analizate. La începutul anului 2018, aprobarea acetamipridului în funcție de criterii legate de sănătate umană, animală, mediu, insecte polenizatoare. S-a făcut pentru toate acestea o revizuire și a existat și sprijin din partea statelor membre în acest sens. Aș sublinia și următorul fapt. Sistemul, și cred că această putere a sistemului, se bazează pe o evaluare a riscului de la substanță la substanță, nu pe grupuri sau clase de substanțe, cum ar fi neonicotinoidele. Analizăm fiecare substanță separat, analizăm datele separat. Cred că așa s-a procedat, am încredere că așa s-a procedat și pentru acetamiprid, cu un nivel crescut de încredere. Dacă ar fi să mă ocup de efectele asupra mediului, asupra insectelor polenizatoare, acestui regulament MRL, atunci cred că s-ar trece mult de puterile de executare ale comisiei. Aceste obiective nu trebuie să fie acoperite aici. Cum vă spuneam, acestea au fost acoperite, au fost acoperite recent, Odată cu această aprobare a acetamipridului la începutul anului 2018, preocupările care apar în acest proiect de rezoluție, cred că uh, Cred că toate preocupările au fost abordate în procesul de aprobare al substanței și în revizuirea care a fost făcută cu privire la limitele maxime de reziduri. Ce s-a propus? Nivelurile propuse pentru MRL-uri. Cum spuneam, Cred că ar trebui să fim foarte prudenți când vorbim de credibilitatea EFSA. EFSA e o agenție credibilă și EFSA a confirmat că aceste limite sunt sigure și pentru măslinele de masă. De ce această crește, a, creștere a limitelor? pentru a putea pune în aplicare bune practici agricole de a combatere a muștii măslinelor, care e una E o boală distrugătoare în sudul Europei, nu e legată de xilela, e un alt dăunător care duce la preocupări grave și care are potențial de distrugere crescut. Totul s-a bazat pe date și pe siguranța acestor limite și s-a făcut un test asupra acestei siguranțe. Sunt niște limite acceptabile ce înseamnă pentru protecția plantelor, produse care sunt utilizate pentru protecția plantelor. Am auzit că se va uh, utiliza de patru ori mai multă substanță față decât s-a utilizat în trecut. Această creștere a limitei maxime nu e direct proporțională cu o creștere a ratei de aplicare a substanței. Vorbim de o creștere de maxim 4% și nu de 3 ori de 4 ori mai mult Înainte de a încheia, acest regulament e unul foarte important pentru că scade limitele maxime de reziduri pentru multe produse, pentru anumite produse cum ar fi pentru mere, pentru pere, tocmai pentru a crește protecția consumatorilor. Acele mereluri trebuie să fie scăzute astfel încât să fie crescută protecția consumatorilor. Și aș încheia spunând că e un regulament important, important pentru a crește protecția consumatorilor și se aliniază obiectivelor care există în regulamentul privind limitele maxime de reziduri. Comisia nu își depășește puterile. Siguranța mediului și, de exemplu, siguranța albinelor, insectelor polenizatoare, toate acestea au fost incluse. Au fost incluse în revizuirea substanțelor active. Tocmai această reevaluare a dus la această aprobare a acetamipridului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Va trebui să fim de acord că nu suntem de acord, dar votăm mâine și vom vedea atunci care va fi rezultatul. Și să trecem acum la următorul subiect. În ceea ce privește perioada, privește prelungirea perioadelor de aprobare a mai multor substanțe active, inclusiv clorpirifosul, un schimb de opinii cu Comisia Europeană. Din nou începem cu, începem cu Comisia, doamna Iuliche, dacă ne poate face o scurtă introducere a subiectului. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Această substanță, clorpirifosul și clorpirifosul metil, au fost adoptate în 2006 în urma unei evaluări globale. Sistemul de aprobare a acestor substanțe active este revizuit la ora actuală în UE pentru a vedea dacă aceste aprobări pot fi reînnoite sau nu. Aprobarea actuală ajunge la termen în ianuarie 2020 și ea poate fi extinsă cu susținerea Statelor Unite. Acesta s-a întâmplat în octombrie 2018 pentru a permite procesul de revizuire la nivelul UE. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că articolul 17 din directiva asupra pesticidelor, deci 1107 din 2018, se permite acest lucru dacă Uh, aprobarea va expira înainte de uh, terminarea sau finalizarea procedurii de reînnoire. Iată un citat din textul juridic și practic se spune că dacă sunt întârzieri care n-au de-a face în niciun fel cu vreo greșeală a aplicantului, atunci comisia poate extinde această aprobare, ceea ce am și făcut. Iar în ceea ce privește raportul de evaluare de către statele membre, în cazul acesta e vorba de Spania, raportul a întârziat din cauza complexității informațiilor de natură tehnică care trebuie evaluate. Deci revizuirea este în curs și am respectat legislația practic pentru a extinde termenul pentru o perioadă limitată de timp pentru a permite această finalizare a revizuire. Revizuirea va ține cont de toate informațiile relevante. Bineînțeles, va ține cont și de ultimele cunoștințe științifice sau tehnologice. Experții din toate statele membre sunt implicați și autoritatea europeană EFSA. După evaluarea științifică, EFSA va publica concluziile sale, pe care le așteptăm în a doua parte a anului 2019 și pe baza analizei concluziilor EFSA, Comisia va lua o decizie pentru a reînnoi acest certificat sau nu și atunci ce anume vom face. V-aș menționa că în anii anteriori, pentru că vorbeam de nivelul maxim de reziduri, pentru clor pirifos acest nivel maxim permisibil pentru anumite alimente a trebuit să fie scăzut în urma unor evaluări foarte globale făcute în 2015 și 2017. Dacă pe viitor va apărea nevoia de a revizui din nou aceste MRL-uri, vom ține cont atunci când va apărea procesul de revizuire. Au existat și rapoarte în mass media recent pe această temă și pot să vă spun că evaluatorii din UE analizează datele în detaliu, nu doar la nivel succint și statele membre și EFSA sunt uh, foarte atente la ultimele rapoarte existente. Aș menționa aici că, spre deosebire de ceea ce s-a sugerat, Comisia uh, își menține angajamentul pentru a elimina substanțele active de pe piață în cazul în care nu se demonstrează că se respectă niște criterii foarte stricte de aprobare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult dacă sunt colegi care doresc să intervină. Doamna Rivasi, vă rog. Mulțumesc pentru comisie cred că nu vedem la fel lucrurile. Noi ne centrăm pe protecția consumatorilor și dorim să avem uh, o situație ireproșabilă. Dacă avem uh, o anchetă în ceea ce privește EFSA și pesticidele, e clar că avem o problemă, pentru că altfel n-am avea o anchetă pe tema pesticidelor. Aceasta este o primă remarcă. Pe de altă parte, mă surprinde ceea ce spuneți, pentru că clorpirifosul este un pesticid neurotoxic, uh, inhibează acetilcolilostereaza, este utilizat pe larg în multe state europene și este unul dintre cele cinci pesticide care sunt detectate în mod normal în fructe, legume și cereale. Există o cerere de reautorizare pentru acest produs. Spania nu a oferit la timp documentele necesare, deci ne întrebăm de ce a fost nevoie de atât timp din partea Spaniei pentru a evalua acest pesticid. Și când statul membru este cel care întârzie, atunci îi oferiți uh, din principiu un an în plus. Eu am analizat în detaliu această problemă pentru că au existat uh, multe chestiuni legate de uh, clorpirifos. În primul rând, în 8 țări europene nu mai este autorizată. Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Slovenia, Suedia și altele. Atunci, de ce oare aceste țări au interzis această uh, substanță? Pentru că au existat foarte multe studii independente care s-au făcut și au arătat că e vorba de un pesticid neurotoxic, uh, perturbator uh, endocrinian și așa mai departe. Deci preferă să îl interzică. Mai mult decât atât, uh, am făcut și noi un test pe părul nostru și am analizat peste 150 de cazuri pentru persoane din Europa, din șase țări europene, printre care în Germania, unde acest pesticid a fost uh, interzis și unde totuși el se regăsește în continuare la nivelul părului. Deci vedem că chiar dacă se interzice, uh, îl regăsim la nivelul părului și știți că un centimetru de păr reprezintă expunerea pe o lună. Deci înseamnă că undeva există această expunere și se consumă fructe sau legume care conțin acest pesticid. De aceea vă cerem să țineți cont de toate aceste lucruri, de studiile universitare care au ajuns la concluzii care arată că uh, ceea ce spune industria nu face decât să minimizeze valorile de risc realizate. Uh, fac trimitere aici la multe studii care arată că există îndoieli de natură științifică și atunci uh, mă întreb de ce Comisia nu interzice aceste pesticide. Dacă vedem ce se întâmplă la nivelul consumatorilor, pentru că nimeni nu-și mai dorește produse cu pesticide care au efecte neurotoxice și așa mai departe. Și dumneavoastră ce faceți în schimb? Doriți să mai prelungiți cu încă un an termenul uh, de aprobarea acestor produse și uh, minimizați riscurile. Dacă s-au uh, scăzut nivelurile MLR cu anterioritate, s-au scăzut aceste niveluri la fructe și legume pentru că ne-am dat seama că sunt periculoase. Dar nu dorim să facem asta pentru măsline și uleiul de măsline. Asta înseamnă că avem o problemă dacă am scăzut aceste limite maxime de reziduri. Deci, cred că pur și simplu nu țineți cont de protecția consumatorilor. Și v-aș mai spune ceva. La anul avem alegeri. Noi am spus întotdeauna că Europa trebuie să protejeze și prin felul în care funcționează EFSA, practic nu faceți decât să distrugeți această protecție pe care am construit-o încetul cu încetul la nivel european. Dumneavoastră sunteți un adevărat complice al acestui populism care se dezvoltă în Europa. Sunteți de-a dreptul responsabil pentru că dacă în 8 state membre se interzice acest produs, atunci nu aveți decât să aplicați principiul precauției, să vă uitați la toate studiile de actualitate și veți interzice clorpirifosul. Și ce faceți? Sunteți uh, susținători ai acestor industrii chimice care nu face decât să producă în lanț o astfel de substanță? Cred că Comisia este pur și simplu complice și dacă spuneți că statele membre nu sunt de acord, nu aveți dreptate, pentru că 8 state membre l-au interzis. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rivasi. Domnul Pedicini, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt absolut de acord cu cele spuse de colega noastră. Poate că este ultimul meu mandat, dar uh, niciodată n-am văzut până acum să se aplice acest uh, principiu al precauției, ceea ce se menționează de fiecare dată aici la nivelul instituțiilor. Și de câte ori abordăm o astfel de chestiune sau redeschidem uh, probleme din trecut, ne dăm seama că nu există niciun fel de principiu al precauției. E vorba aici de un uh, insecticid cu efecte neurotoxice toxice și cu consecințe în special pentru dezvoltarea copiilor. Și nu spun eu asta, ci revista Lancet, uh, una dintre cele mai prestigioase în domeniul științei. E vorba aici de efecte de perturbare endocrină și ne-am dat seama că uh, avizul unor astfel de reviste niciodată nu este avut în vedere. Sau uh, avize așa cum sunt cele prezentate de doamna Rivasi. Și cu toate acestea sunt uh, singurii care pot uh, veni cu astfel de avize științifice. Comisia n-a ținut cont de toate aceste avize și a reînnoit uh, perioada de autorizare pentru această substanță. Substanță de-a dreptul veninoasă și, practic, uh, lăsând uh, în întuneric uh, consumatorii fără să i informeze. Vreau să reamintesc aici că cetățenii care probabil ascultă intervențiile noastre trebuie să știe că e vorba aici de o substanță care pe lângă mancozeb este utilizat în cazul bananelor. Și dacă asta chiar nu interesează pe nimeni, atunci chiar sunt disperat. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, vă dau cuvântul din nou, doamna Iulie Caragan. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Trebuie să precizez câteva lucruri. Eu nu am minimizat niciun fel de risc aici, v-am spus doar că substanța este revizuită la ora actuală și că doresc și eu să cunosc în sfârșit rezultatul acestui proces de reevaluare, să ajungă la noi și să reacționăm pe măsură. Deci nu am încercat să minimizez niciun risc și nici eu, nici Comisia, nici EFSA nu avem uh, nici cea mai mică intenție de a distruge protecția oferită consumatorilor. Doresc să reacționez cu putere față de această afirmație. Pe de altă parte, avem un cadru, avem o legislație pe care nu o putem ignora. Principiul de precauție la care v-ați referit poate fi utilizat și de altfel a fost utilizat și m-aș referi aici la rezultatul uh, legii în generale pentru alimente. Avem uh, rezultatele în ceea ce privește bisfenolul, bisfenolul A și, după cum v-am spus, așteptăm rezultatele procesului de revizuire care să ne ofere informațiile necesare pentru a reacționa. Doamna Rivasi, ați spus că această substanță este interzisă în 8 state membre. Cred că cel mai corect ar fi să spunem că produsele de protecție a plantelor pur și simplu nu sunt autorizate într-un anumit număr de state membre și pot să vă spun că este absolut uh, normal, pentru că dacă nu există probleme cu dăunătorii, statele membre nu autorizează produse sau uh, și asta chiar dacă substanța activă este aprobată la nivel european și așa se întâmplă cu multe substanțe active la ora actuală. În concluzie, aș spune că avem un angajament foarte clar pentru a, a reacționa atunci când vom avea informațiile necesare. Și încă o dată precizez că nu minimizăm riscurile și sunt convinsă că obiecția dumneavoastră va fi analizată cu atenție, atenție de statele membre și de către EFSA în cadrul procedurii de evaluare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Se încheie ședința și ne întâlnim mâine la voturi la 9 dimineața. O seară plăcută!